Uh, Așadar, dragi colegi, bun venit la ultima parte a ședinței noastre de două zile. Este joi după amiază și văd că unii colegi au obosit sau poate că au plecat deja din Bruxelles, dar totuși avem uh, lucruri foarte interesante pe ordinea de zi și uh, am plăcerea să urez bun venit în fața comisiei noastre domnului Durwood Țâlche, președintele Institutului pentru Guvernanță și Dezvoltare Durabilă și odată cu el un fost membru al Parlamentului Tom Spencer, care a fost președinte comisiei, președintele comisiei AFET, a fost, uh, dacă vreți, echivalentul uh, din anii 80 al lui, al lui Elmar Brock și a fost președintele Comisiei de AFET, cum spuneam așadar. Bun, bine ați revenit! L-am invitat pe domnul profesor Țelche pentru a discuta o problemă cheie și anume utilizarea posibilităților protocolului de la Montreal pentru protecția climei. Tot timpul vorbim în, acest, uh, în această comisie de protocolul de la Kyoto și de la instrumentele de la Kyoto ieri am uh, avut o invitată pe doamna ministru de externe al Mexicului, care a fost uh, președintele grupului 16 și a fost întrebată ce crede despre Kyoto 2. Și cumva unii uită că a mai existat înainte și protocolul de la Montreal, care a, nu se mai bucură, din păcate, de atenția noastră, dar cred că ar fi interesant să ne reîndreptăm atenția spre pentru că prevede niște posibilități de reducere a gazelor cu efect de seră. Și sunt bucuros că ați acceptat invitația noastră și să transmiteți uh, acest uh, mesaj în cadrul acestei ore de discuții cu dumneavoastră. Cum spuneam, domnul profesor uh, Țelche este președintele Institutului pentru Guvernanță și Dezvoltare Durabilă de la Washington și care are și un alt sediu la Geneva și directorul Secretariatului Rețelei Internaționale pentru respectarea uh, normelor de mediu. Și aveți foarte multe alte angajamente la diferite universități, nu, voi, uh, nu le voi cita aici pe toate, nu vă voi citi CV-ul, îl are toată lumea în uh, dosare. Așadar, suntem foarte bucuroși să vă reîntâlnim. Am avut ocazia Aș vrea să vă rog să începeți prezentarea și apoi membrii cu siguranță vor avea întrebări și vom uh, folosi această oră de discuții pentru a discuta potențialul și posibilitățile protocolului de la Montreal. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este o plăcere să fiu din nou aici. Multe lucruri s-au întâmplat de când uh, de la ultima noastră întâlnire din luna iulie. Uh, de obicei îmi plac foarte mult vizitele la Bruxelles pentru că uh, fiind o persoană care își petrece jumătate din timpul disponibil la Washington, uh, trebuie să vin aici în Europa pentru a înțelege că aici există liderii în lupta împotriva schimbărilor climatice și vă mulțumesc pentru acest lucru. Întotdeauna mă simt bine să fiu aici. Problema pe care vreau să mă concentrez pornește de la faptul că schimbările climatice tocmai au devenit și mai greu de rezolvat în lumina tragediei din Japonia. Reevaluăm rolul energiei nucleare și în multe locuri aceasta va fi întârziată, dacă nu chiar complet uh, desființată. Vedem ce a făcut, uh, ce a făcut Statele Unite, acum China, pentru a evalua riscurile de siguranță presupuse. Așadar, se va schimba modul în care examinăm acest uh, subiect. Ca o paranteză, când eram un tânăr avocat, un dintre sarcinile mele la Departamentul de Justiție al Statelor Unite a fost să conduc investigația penală uh, a accidentului de la centrala Frimal din Pennsylvania din anii 70. Cred că în Japonia situația e mult mai grea decât a fost atunci în Statele Unite și implicațiile vor fi mult mai adânci. Sper să nu se întâmple așa, dar mă tem că așa se va întâmpla. Cum spuneam, e mai greu să rezolvăm schimbările climatice și mai urgent capacitatea noastră de leadership uh, este pusă la semnul, sub semnul întrebării uh, în Japonia, în Orientul Mijlociu și în multe alte locuri. Și ea nu mai este atât de robustă cum credem noi adesea că e și cu siguranță nu atât de robustă cum ar trebui și cum avem nevoie să fie. Ce se va întâmpla când vom avea Uh, impact simultan de la uh, musoni, uh, seceră, secetă, topirea ghețarilor, incendii de pădure din ce în ce mai masive și așa mai departe. Evident, acest impact acest, deja se vede. Am văzut asta în Pakistan, am văzut în Rusia, am văzut în Australia. Așadar, există uh, din ce în ce mai clar un sentiment de urgență și costurile cresc deja, costurile impactului pentru că, asupra mediului, pentru că cu, cu cât emitem mai mulți agenți, cum este dioxid de carbon sau uh, alții, cu atât avem mai multe lucruri de scos din sistem. Și dacă pierdem calota arctică pe perioada verii, așa cum se pare că se întâmplă, vom începe să emitem și mai mult metan și dioxid de carbon din permafrost. Din ce era permafrost. Și nu o să mai fie permafrost. Și atunci ne vom, ne vom confrunta cu posibilitatea unor efecte în cascadă care vor duce la și mai multă încălzire și la un cerc vicios. Documentul pe care l-am uh, făcut împreună cu Mario Molina din Mexic, unul dintre câștigătorii premiului Nobel pentru activitatea sa cu Sherry Rowland și Paul Crutzen privind protecția stratului de ozon. Așadar, această lucrare ne arată în tabelul numărul 1 că încălzirea globală este foarte aproape să ducă la aceste uh, probleme în cascadă și putem de la calota arctică să ne gândim la ce se întâmplă în uh, Himalaya, după aceea la pădurea amazoniană și mai departe. Deci trebuie să reducem aceste riscuri și să reducem impactul curent într-un mod urgent și agresiv. Și dacă nu facem asta, vom constata că și capacitatea noastră de guvernanță va fi depășită și nu vom avea abilitatea de a rezolva problema schimbărilor climatice. O avem acum și trebuie să acționăm rapid. Așadar, pe ce aș vrea să mă concentrez astăzi? Aș vrea să mă concentrez pe modul în care putem folosi nu doar partea de dioxid de carbon, ci și partea non-dioxid de carbon. Suntem angajați uh, să nu depășim 2 grade Celsius față de perioada preindustrială și 1,5 grade ar fi chiar o țintă mai de bun simț și 100 de țări uh, au spus la Copenhaga că e, cred că e limita maximă pe care o putem uh, tolera. Să nu uităm că vorbim aici despre o medie globală și că în unele părți ale lumii, cum ar fi Africa, încălzirea e de 1 și jumătate sau două ori mai mult decât media în, în Himalaya sau în Arctica. Așadar, mediile acestea te pot păcăli. Dacă ajungem la 2 grade, înseamnă un grad în plus pentru Africa și alte 2 grade în plus pentru Himalaya și Arctica. Deci nu putem tolera aceste creșteri. Și trebuie să continuăm eforturile, cred că toată lumea înțelege asta, dar înțelegem și că nu este modul cel mai rapid prin care se poate eh, realiza reducerea efectelor. Mai mult, dacă urmăm angajamentele de la Copenhaga, eh, obținem 60% din reducerea de care avem nevoie până în 2020. Puteți spune că paharul e pe jumătate plin sau pe jumătate gol. Oricum e mai mult decât nimic și dacă uh, reușim să, într-un tratat să uh, obținem aceasta, aș zice că nu e rău deloc pentru un singur tratat. Dar trebuie să ne uităm și la alte instrumente, alte instituții, alte platforme care ne pot ajuta să reducem mai rapid și asta mai ales pe partea de, mm, uh, care nu are legătură cu dioxidul de carbon, pe cealaltă emisii. Avem nevoie de acțiuni complementare care să uh, rezolve rapid lucrurile. Pentru că deja ne aflăm într-un teritoriu periculos și ne confruntăm cu posibilitatea unor schimbări climatice abrupte. Vestea bună este că avem acțiuni, există acțiuni care pot fi făcute rapid. Dioxid de carbon reprezintă 50%. E partea cea mai mare și e normal și bine să ne concentrăm pe asta. Este și foarte persistent. Stă în atmosferă, rămâne în atmosferă uh, mii de ani. partea care nu are legătură cu dioxidul de carbon are termene mult mai scurte, de la ore, zile, până la câteva săptămâni sau poate câteva de- decenii. Câteva decenii reprezintă o perioadă foarte rapidă și mult mai scurtă decât un mileniu, evident. Evaluarea care a fost făcută de UNAP și WMO calculează că putem rămâne sub limita de 2 grade pentru încă 60 de ani dacă continuăm să luptăm în mod agresiv și cu emisiile de dioxid de carbon și cu celelalte emisii, emisiile care nu sunt de dioxid de carbon. Și e important să reușim să obținem acest uh, interludiu, acest respiro. Dacă ne concentrăm nu doar pe dioxid de carbon, ci și pe celelalte gaze, putem uh, reduce încălzirea la jumătate și în zona arctică cu două treimi. Deci asta e foarte important dacă introducem în uh, țintă gazele non-CO2. Uh, asta e critic. Arctica este o zonă critică pentru Europa și pentru lume. Este un scut de apărare, reflectă căldura înapoi în, uh, în atmosferă și dacă gheața aceea va fi înlocuită de apă, căldura va fi absorbită în ocean și se va încălzi și mai tare oceanul substanțele poluante non-CO2 de care vorbesc sunt hidrofluorocarburile. Sunt, e vorba de solvenți, de substanțe pe care le folosim, refrigerante și mai departe. De asemenea, e vorba de pulberea de cărbune negru și, troposfera, și ozonul din troposferă. De asemenea, metanul este un gaz cu efect de seră. Acesta este partea non-CO2 și reprezintă cam 50%. Așadar, trebuie să spunem că avem nevoie să îndeplinim aceste ținte ca să rămânem sub 2% și să reducem încălzirea globală cu 2-3. Și putem face asta prin intermediul instituțiilor și legilor existente și tehnologiilor existente. Asta e foarte important. Haideți să începem cu acestea. Sunt cele mai uh, cu aceste hidrofluorcarburi. Uh, Sunt uh, substanțele poluante care cresc cel mai rapid peste tot în lume. 85% au crescut în Europa între 1990 și 2008 în timp ce alte gaze, alte 5 gaze cu efect de seră au scăzut cu 14%. Deci pe, cu aceste uh, hidrofluorcarburi suntem uh, pe o pantă foarte periculoasă. Dacă nu facem ceva în legătură cu ele, cam 20% vor avea cam 20% din contribuția gazelor uh, dioxidului de carbon. Deci este o problemă foarte serioasă aveți în documentul uh, pe care vi l-am uh, împărțit uh, tabelele cu aceste posibile evoluții. Însă dacă le reușim să le controlăm, putem să reducem rata încălzirii globale foarte repede. Vestea bună este că dacă am reduce producția de hidrofluorcarbon în sensul că am introduce-o în protocolul de la Montreal și am controla-o, am putea elimina unul dintre cele șase gaze cu efect de seră. Asta ar fi o realizare foarte bună pentru întreaga lume. Nu doar să spunem că o să facem, uh, o să folosim sistemul de uh, comercializare a certificatelor sau mai știu ce. Nu, să spunem. E vorba de un compus chimic sintetic foarte periculos, foarte nociv și să decidem că nu îl mai fabricăm și să trecem la alternative mai sigure, pentru că acestea există. Aceasta e provocarea. Protocolul de la Montreal, pentru cei care au uitat cât de bun este acesta, e de fapt cel mai bun tratat de mediu pe care l-a gândit vreodată lumea și eu vreau să felicit Europa pentru activitatea pe care a avut-o și pentru spiritul de lider uh, de care a dat dovadă în protocolul de la Montreal. Acesta identifică 96 de substanțe chimice nocive care au crescut cu 98% între 1990 și 2010. 96 de substanțe chimice, 240 de sectoare industriale, 98%. Asta este uh, o descriere foarte bună. Tratatul acesta a ajutat la uh, recuperarea stratului de ozon până în 2065 se va întâmpla acest lucru, pentru că aceste hidrofluorcarburi rămân în atmosferă foarte mult timp. Și odată cu salvarea, cu punerea pe drumul refacerii a stratului de ozon, acest tratat a mai făcut ceva pentru noi. A redus efectele asupra mediului decât oricare alt tratat. 135 de miliarde de tone echivalent CO2. Cam 11 miliarde de tone pe an s-au redus datorită acestui tratat. Acesta e o contribuție enormă. Prețul total plătit de public prin fondul multilateral este de 4 cenți pe tonă. Uimitor. Adică a fost un tratat foarte eficient din punct de vedere al costurilor. Din nefericire, după ce au făcut treaba asta foarte bună, multă lume a zis, multe țări au spus, a, am făcut o treabă excelentă, nu trebuie să ne mai batem capul foarte mult cu asta în viitor. Putem să uh, mutăm problema asta pe lista de priorități undeva la subsol și să o lăsăm acolo, să uităm de ea. Nu e telefonul meu care sună, nu cred. Și tratatul și-a încheiat uh, viața utilă. Asta ar fi o greșeală foarte serioasă, pentru că protocolul de la Montreal poate să mai facă încă pe atât uh, pentru, pentru schimbările climatice putem garanta că vom obține o reducere de 100 de miliarde de tone echivalent CO2, poate și mai mult, 170. Uh, și asta cu un preț de 5 până la 10 cenți pe tonă. Deci, încă o dată, este un instrument extrem de eficient și un tratat care n-a dat greș niciodată. O să fac câteva comentarii finale eforturile care s-au făcut pentru salvarea stratului de ozon au rezolvat o parte din problema climatică. Dacă ne uităm la început, a fost vorba de eforturi voluntare și apoi la nivel național. Și s-a rezolvat o problemă care ar fi la fel de mare astăzi ca și uh, problema dioxidului de carbon, emisiilor de dioxid de carbon. Deci nu suntem chiar atât de incapabili să rezolvăm problemele atunci când vrem să o facem. Și de ce acest tratat a, fost, a, a avut atât uh, succes? Pentru că toată lumea, toate țările au crezut că e un tratat corect. Apoi, în ce privește pulberile de, car- de cărbune în troposferă? Aceștia sunt poluanți uh, emiși la nivel local și putem folosi uh, tehnici și legislație existentă la nivel național și local pentru a reduce această poluare foarte rapid. Am putea salva 200 de milioane de vieți pe an și putem crește uh, putem crește eficiența recoltelor noastre. Aceasta este principala parte a mesajului meu și acum, în ce privește întrebarea cum uh, reușim să câștigăm, cum poate să ne ajute Europa, cred că aici trebuie să colaborăm cu așa numitele țări BRIC, uh, Brazilia, Rusia, India China, dar și cu țările africane. Așadar, domnule președinte, mă voi opri aici și uh, voi răspunde la întrebări. Mulțumesc, uh, domnule profesor Țaghe. Pentru, vă mulțumesc pentru cifrele impresionante pe care le-ați menționat. Și cu siguranță uh, trebuie să ne gândim foarte profund la tot ceea ce ați spus. Mă întrebam dacă e în armonie cu ce face IPCC-ul, cu uh, Consiliul Internațional pentru Schimbările Climatice. Știu cât de cât uh, și cunosc destul de bine activitatea IPCC. O altă întrebare. Ați menționat hidrofluorcarburile, am avut această problemă în mecanismul pentru o dezvoltare curată. Obiectivul fiind să distrugem aceste substanțe, pe când se pare că unele țări au produs și mai mult ca să obțină banii din acest mecanism de dezvoltare curată prevăzut în protocolul de la Kyoto, dar asta e o problemă secundară. Și noastră ați spus cât de mult au crescut aceste emisii de substanțe de 1990, deci înțeleg că ele nu sunt în protocolul de la Montreal sau nu. Mai avem alți câțiva colegi și avem câte două, trei întrebări și după aceea poate răspundeți. Teodoros Koulakakis. Thank you for coming here and thank you Vă mulțumesc că ați venit aici și că ne-ați deschis ochii. Adeseori nu putem noi politicienii să vedem lucrurile evidente tocmai. Și acesta este un exemplu clar. Dați-mi voie să vă pun două întrebări. Am tot studiat problema HFC-urilor și am încercat să-i conving pe oameni să re- retragă HFC-ul 23, pentru că este absolut stupid să plătim cu 23 de dolari, să plătim 23 de dolari pentru ceva care este produs cu 70 de cenți. Noi, colegii din Parlament, am uh, reușit să avem succes în demersurile noastre. Acum am reușit să eliminăm HFC-ul 23. Este un gaz foarte important, el de unul singur, acesta, acest HFC-23. Dar acum nu mai există niciun fel de act legislativ care se referă la el. Vacumul acesta legislativ însă nu reprezintă neapărat un dezavantaj, pentru că ne poate ajuta să ne concentrăm, pur și simplu. Până acum, marii producători au obținut atât de mulți bani uh, încât au blocat tocmai abordarea de la Montreal. Prin urmare, a trebuit să eliminăm această carbură pentru, tocmai pentru a debloca uh, procesul uh, de la Montreal. Încerc sau militez pentru rezolvarea acestei probleme prin intermediul protocolului de la Montreal. Ar fi mult mai eficient. Însă, oare nu am putea să încheiem o serie de acorduri bilaterale și să cumpărăm, ca urmare a acestora, în HFC 23, spre exemplu, care nu este, de altfel, acoperit de, sau inclus în protocolul de la Montreal și prin această acțiune a noastră să le arătăm oamenilor din întreaga lume că e o problemă serioasă de care ne ocupăm. Am pus această întrebare în octombrie sau septembrie comisiei, însă în orice caz trebuie să, trebuia să eliminăm HFC-ul 23 uh, înainte de a continua în demersurile noastre. Acum, momentul este unul potrivit, după părerea mea. Cred că în cazul în care am reușit să obținem acest rezultat pozitiv, atunci am putea de, sau magnitudinea sa ar putea depăși acele obiective ale noastre de scădere a emisiilor de dioxid de carbon uh, cu 20-30%. Deci am, am pro, în maniera aceasta, uh, efectele acțiunilor noastre ar fi chiar mai mari. Și uh, încă ceva. În momentul de față avem uh, schimbările climatice și diferitele tipuri de energie ca teme uh, importante la nivel politic. Fiecare politician își alege propriul domeniu de maxim interes, fiecare se ocupă de unul dintre aceste domenii care se apropie mai mult de, de inima sa. Însă, tocmai această tendință de a ne axa asupra unui singur aspect, ne determină să uităm imaginea de ansamblu. Și tocmai aceasta este problema noi ar trebui să ne concentrăm asupra lucrurilor esențiale care ne-ar ajuta într-adevăr să rezolvăm ceva, să reușim ceva. Dacă oamenii ar ști că cheltuim 15 dolari în loc de 5 cenți, atunci cu siguranță imaginea noastră ne-ar fi una pozitivă. Și tocmai de aceea, pornind de la această conștientizare, ar trebui să optăm pentru acei 5 cenți. Domnul președinte, vă mulțumim, stimate coleg. Da, deci trebuie să vedem lucrurile esențiale, să vedem uh, dragonul ce se ascunde în uh, spatele întregii poveste, povești. Cristina, ai cuvântul. Vă mulțumesc uh, că ați venit, domnule profesor. Este un lucru care mă îngrijorează foarte tare. poate că mă simt, sunt îngrijorată din pricina mentalității mele de femeie, dar, sincer, mi se pare că lucrurile mici contează, spre deosebire de antevorbitorului meu. Mi se pare că acordul de la, protocolul de la Montreal și, de asemenea, schimbările climatice în general sau uh, tema reducerii emisiilor reprezintă niște subiecte atât de mari încât ele nu pot fi percepute de mințile oamenilor normali. Devine absolut imposibil să le, să le înțelegi în toată complexitatea lor. Să încep uh, de la, să, să repet toate, toate cele spuse. Domnul uh, profesor nu a ascultat interpretarea. Uh, Bine, voi, voi începe din nou. Deci, după cum spuneam, poate că pentru că sunt femeie sau pentru că uh, sunt profesoară, mi se pare că tema aceasta a schimbărilor climatice, Montreal, Cancun, Copenhaga, Kyoto, etc., reprezintă teme atât de complexe încât nu pot fi înțelese în uh, complexitatea lor. Uh, timp de zeci și zeci de ani, responsabilitatea vis-a-vis -vis de aceste subiecte a fost lăsată de către cetățeni uh, statelor naționale. Mi se pare că e greu să schimbăm lucrurile uh, pornind de la bazele reprezentate de societatea noastră. Societatea noastră nu înțelege ce se întâmplă, de fapt. Și tocmai de aceea, după părerea mea, e nevoie de promovarea acelor um, pași mici care pot fi întreprinși de fiecare la el acasă. Uh, pași mici care ar putea duce la îmbunătățirea uh, situației pe ansamblu. Deci haideți să-i uh, responsabilizăm pe cetățeni. Oamenii nu învață ceva dacă nu sunt obligați să o facă la un moment dat. Nu gătești dacă nu ești obligat să gătești. Mai apoi înveți. Tot așa, ajutându-i pe oameni să înțeleagă și să întreprindă acești pași minimi, am putea să-i ajutăm să înțeleagă imaginea de ansamblu. Și încă ceva, um, noi, politicienii, am, uh, ne-am ocupat în special de temele majore, complexe. Prea, de prea puține ori le-am defalcat. Și aceasta este propunerea mea. Ideea pe care o au cei din China, India sau din alte țări de a ne ocupa de schimbările climatice într-o manieră sectorială mi se pare o idee pozitivă, pentru că vedem ce s-a întâmplat la Copenhaga ne-am dat seama că dacă le permitem oamenilor să înceapă a rezolva problemele pe care le pot uh, uh, rezolva, atunci am putea încet, încet să punem uh, marea piatră în mișcare. Deci, Astfel am putea, într-adevăr, avea sau câștiga la un moment dat experiență în, do- în diferite uh, sectoare. E, e bine să semnăm acorduri la nivel de state membre, de, state, de șef de state și de guvern, însă în același timp ar trebui să responsabilizăm și comunitățile. Deci, încet, încet am putea astfel schimba lucrurile. Domnul Zimmer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea domnului profesor a fost foarte interesantă, însă trebuie să-mi pun o întrebare. De ce comunitatea internațională nu urmează sfaturile pe care tocmai ni le-ați prezentat? Știm că viața noastră oricum ar fi foarte simplă și fără aceste HFC-uri. Și cu toate acestea, statele membre par a se gândi că nu pot în niciun fel renunța la, la ele. Mi se pare că ambițiile noastre în ceea ce privește emisiile de, scăderea emisiilor de dioxid de carbon sunt mari, sunt bune și mi se pare că putem să atingem toate obiectivele noastre, să ajungem chiar la emisii zero până în 2050. Dar dacă ne uităm la schimbările climatice per ansamblu, mă întreb de ce comunitatea internațională, de ce statele uh, la nivel mondial nu mizează pe tocmai aceste sfaturi ale dumneavoastră pe aceste gaze care nu au nimic de a face cu, pe eliminarea acestor gaze care nu au nimic de a face cu dioxidul de carbon, cu atât mai mult cu cât dumneavoastră spuneți că abordarea aceasta ar fi mult mai economică. În al treilea rând, e drept, protocolul de la Montreal a fost cel mai încununat de succes protocol încheiat pe această temă la nivel mondial. De ce nu reușim să completăm acest uh, protocol atât de, de bun cu toate aspectele noi? pe care le cunoaștem de altfel. Deci, vreau să vă întreb de ce nici politicienii și nici experții nu se concentrează pe această uh, cale. domnul Ader. Domnule profesor, la începutul prezentării dumneavoastră, a intervenție fără microfon acum. Sorry. Okay. Sorry. Uh, tehát a professzor úr azt mondta az előadásának az elején, hogy a... Bine îl folosesc pe celălalt. Domnule profesor, spuneați la începutul prezentării dumneavoastră că din cauza evenimentelor din Japonia, importanța acordată energiei nucleare va scădea. Mai spuneați de asemenea, și aceasta este o ambiție generală, că trebuie să reducem emisiile de dioxid de carbon. Asta înseamnă că trebuie să scădem producția centralelor tradiționale. Însă, pe de altă parte, există o mare nevoie de energie, atât în China cât și în alte regiuni ale lumii. Prin urmare, cum putem rezolva problema? Cum putem satisface cererea? folosim din ce în ce mai puțin uh, petrol, uh, renunțăm la energia nucleară și, prin urmare, ce ne mai rămâne? Cum putem produce energia de care avem nevoie? Asta în primul rând. În al doilea rând, E drept că subiectul nu este adeseori discutat, însă vă întreb dacă ați analizat uh, impactul pe care îl are creșterea numărului de indivizi pe planeta noastră asupra schimbărilor climatice. Bineînțeles că tema aceasta nu poate fi discutată în detaliu, însă v-ați gândit la tendințele demografice și schimbările climatice și relațiile dintre cele două noțiuni? Vă mulțumesc! Mai există alți vorbitori? Chris Davis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pornesc uh, de la cele spuse de domnul Ziber despre întrebarea adresată comisiei și mă gândesc la toate care sunt, după părerea dumneavoastră, uh, lucrurile pe care trebuie să le facem pentru ca aceste ambiții să fie într-adevăr realizate. Aveți câteva întrebări, domnule profesor. Acum răspunsurile dumneavoastră. The, the present... Da, sunt de acord uh, cu ce ați spus despre HFC23. A reprezentat o uh, încurajare nesănătoasă și se plătește prea mult pentru aceste credite și iată, avem aici o încurajare pentru întârziere în ceea ce privește eliminarea treptată a acestor, uh, acestor metane. Acum se elimine treptat hidroflorcarburilor și prin producerea acestora se creează HFC23, triflormetanul. Deci, dacă ajungem până la urmă la eliminarea HFC-ului, hidrofluorocarburilor, vom reuși să le eliminăm pe toată mult mai repede. Suntem pe calea cea bună, ideea noastră a fondurilor bilaterale ar putea să fie o idee foarte bună, dat fiind că aceste credite sunt foarte ieftine. Dar eu doresc să vă întreb următorul lucru ce procent din credite veți folosi pentru compensare și uh, câte veți uh, elimina din sistem. Protocolul de la Montreal uh, retrage creditele, creditele care nu generează credite. Deci ele sunt eliminate treptat pe parcursul timpului. Iată deci întrebarea pe care ne punem noi la nivel de politică, fiindcă compensările pot, re, pot um, afecta negativ uh, reducerile de dioxid de carbon, ceea ce, bineînțeles, nu ne dorim. Mm, mm, din Spania m-am, mi s-a, s-a spus că problema schimbărilor climatice e atât, este uriașă și a paralizat pe oameni, i-a împiedicat să ia măsuri. Eu cred că acest concept este unul important. Dacă împărțim această problemă în mai multe bucățele, o să ne dăm seama, o să ne dăm seama că există abordări mult mai inteligente și asta face protocolul de la Montreal. A deconstru- dacă deconstruim istoria tratatului, ajungem la acest coș uh, al uh, agenților uh, poluanți, din, din care a extras uh, hidroclorcarburi, spunând că, și s-a spus, vom avea un acord care va avea ca scop eliminarea acestor poluanți. Și s-a obținut acest lucru. Mai întâi s-a căpătat încredere, după care uh, s-a extins până când s-a eliminat 96 de uh, substanțe chimice. Sunt de acord, deci, cu acest lucru și cred că abordările sectoriale sunt binevenite aici. De ce, de ce nu aplic această strategie comunitatea internațională. Ei bine, multă lume o face, totuși uh, această inițiativă a fost demarată de uh, state insulare, uh, insulele Mauritius și nu numai, care plângându-se de schimbările climatice care le sunt expuse, au hotărât că au nevoie de atenuarea acestor efecte și nu pot aștepta ratificarea punerea în aplicare a tratatului aveau nevoie de acțiuni cât mai curând, astfel uh, încât uh, au uh, încurajat Statele Unite și Mexicul să înainteze o propunere. Europenii și japonezii și-au adus sprijinul și 91 de state, multe alte state, deci 91 au uh, spus că trebuie să găsească o modalitate de a acționa cât mai repede și numărul este în creștere. Deci cred că suntem pe drumul cel bun și odată uh, și cu acțiunea ministrului indian, care acum câteva săptămâni a spus uh, nu văd de ce India nu ar putea elimina hidroclorcarburi atât timp cât există alternative și finanțare, iar uh, domnia sa este un politician foarte inteligent și, și foarte isteț și sperăm să meargă mai departe cu această de- declarație să urmeze și uh, acțiuni după aceea. V-ați referit la comentariul meu cu privire la energia nucleară. Cred că va, cel puțin se va manifesta o întârziere. Vom construi în continuare centrale nucleare, dar um, uh, ne vom face o pauză, cel puțin până reevaluăm chestiunile de siguranță și unele țări s-ar putea să se hotărască că această investiție nu merită până la urmă, nu este cea mai bună și iată Uh, se cheltuiesc miliarde de dolari la o nouă centrală nucleară și, și daunele ar putea să fie de trilioane de, de dolari. Dar avem nevoie de energie. Aceasta este paradigma de dezvoltare. Și ce facem cu această parte a lumii care nu are acces la energie? Energiile alternative reprezintă o, o alternativă foarte bună. Și trebuie să urmăm acest drum. În momentul în care folosim combustibil fosil, trebuie să ne gândim dacă ar trebui să existe um, măsuri de atenuare și de reținere obligatorii pentru a avea o politică a emisiilor zero, de zero emisii și putem face acest lucru dacă extindem producerea de biomasă și dacă uh, folosim uh, uh, o formă a biomasei care este transformată în carbon și este uh, introdusă direct din nou în uh, sol. Și ce facem cu situația demografică? Um, populația va spori foarte mult, cu încă 3 milioane de oameni și uh, acest lucru înseamnă o nouă provocare. Uh, ce putem să facem uh, la, la nivelul învățământului? Avem nevoie de formare, a, mai ales a femeilor. Aceasta este o politică foarte bună de dezvoltare, mai ales în țările în curs de dezvoltare, unde fetele nu au acces la educație. Ultima întrebare s-a referit la o listă de cumpărături. Ne facem o listă de cumpărături. Ce, care, care ar trebui să fie acțiunile noastre? Ce trebuie să facem? Uniunea Europeană are o autoritate morală în ceea ce privește schimbările climatice care lipsește restului lumii în mare parte, iar această strategie este, urmată de, este urmărită de Statele Unite ale Americii și cred că vom avea o câștig de cauză aici, chiar și într-o perioadă politică conservatoare. Uh, Ronald Reagan ne-a sprijinit foarte mult uh, în cadrul acestui protocol de la Montreal, deci suntem oarecum optimiști aici. Se mai pune și problema finanțării, dat fiind că țările donatoare, inclusiv cele europene, trebuie să realimenteze uh, fondul multilateral uh, cu 5 milioane de mm, dolari anual uh, și, nu, pardon, 5 milioane pe o perioadă de 3 ani și mă scuzați, 500 de miliarde pe perioada de 3 ani și Cred că statele europene ar putea să mai um, înainteze propriul lor amendament la protocolul de la Montreal. S-a mai făcut acest lucru și, bineînțeles, ar putea face din nou. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Uh, domnul Schilakakis a înaintat o întrebare comisiei la care nu a primit răspuns. Aș dori să răspund întrebarea domnului profesor. ce părerea mea despre credite la nivelul creditelor bilaterale. Eu zic, nu, nu, nu avem nevoie de credite. Trebuie doar să uh, cumpărăm uh, uh, drepturile de funcționare și să le dăm oamenilor înapoi 10%, 12% din profit acesta, aceasta ar fi metoda cea mai eficientă. Să lăsăm deoparte creditele. Ce avem? De deci ce avem nevoie? Avem nevoie de un incinerator o instalație de incinerare, da, instalăm și plătim până în 2030 sau cât de mult durează, până funcționează centrala și după aceea o să aveți 10% profit și noi finanțăm. O să mai încerc o dată, spune domnul președinte, cu Filip Aon, al, din partea comisiei. Ați dori să interveniți în ceea ce privește, la discuția noastră cu, prive, cu privire la protocolul de la Montreal? Poate doriți să luați cuvântul câteva minute? Mulțumesc, domnule președinte. Eu ar trebui să fiu tot timpul pregătit, nu-i așa? Da. E limpede că am urmărit cu atenție dezbaterea privind HFC-urile la forul uh, privind protocolul de la Montreal și uh, la ultima reuniune a părților din uh, noiembrie anul trecut la Bangkok am înregistrat progres și am sprijinit proactiv propunerea Americii și a și a Micronezii în ceea ce privește eliminarea treptată pe perioadă de două decenii. Aceste discuții au fost foarte dificile, fără îndoială, și mai ales din partea Braziliei, Indiei și Chinei, dar până la urmă, iar până la urmă nu prea am reușit să înregistrăm progres în acest sens. Dar așa cum a spus dumneavoastră, s-a semnat o declarație de, 90, de către 91 dintre participanții la reuniune, 27 de state membre plus Uniunea Europeană, deci foarte bine pentru noi, între aceste, uh, iată aceste 91 de state care au semnat de membri care au semnat declarația, ce facem mai după aceea la Cancun, ministrul indian a sugerat să se organizeze ateliere cu UE și SUA. Cel cu SUA a avut loc la Delhi acum câteva săptămâni și păstrăm contactul cu ministrul și personalul și angajații săi pentru a vedea dacă o să existe o inițiativă europeană similară. Așteptăm să vedem care sunt reacțiile. Mai departe, în timp, um, va mai avea loc un grup de lucru pentru a pregăti reuniunea părților în august și apoi reuniunea părților va avea loc în noiembrie anul acesta cu privire la protocol de la Montreal și aștept până la să văd ce va fi pe ordinea de zi, dacă avem o nouă propunere de eliminare a hidrofluorcarburilor uh, emise. Vă mulțumesc. Am înțeles eu bine, întreba domnul Davis. Dacă așteptăm să vedem ce se întâmplă, de ce nu luăm o inițiativă acum? De ce nu luăm acum o inițiativă? Răspundeți, răs, puteți să răspundeți? Avem un regulament privind revizuirea um, acestor HFC-uri și în afară de asta avem foarte multe studii în desfășurare la ora actuală. Și odată ce vom termina această activitate, o să vedem care sunt opțiunile la nivelul de politici. Nu putem să anticipăm uh, situația pieței sau situația discuțiilor cu părțile implicate. Iată care este situația la ora actuală, domnul Davis. Dar asta e altceva. Da, într-adevăr, să vedem care ne sunt regulamentele, dar eh, când vine vorba de protocolul de la Montreal, de ce, n-am luat, de ce nu luăm o inițiativă, de ce nu discutăm lucrurile? Realitatea este că ne uităm mai întâi să vedem cum stau lucrurile la noi în ogradă, dar nu închidem ochii și vedem ce se întâmplă la nivel internațional. Dar uh, acestea sunt prioritățile noastre, să vedem uh, cum sunt cu regulamentele noastre privind aceste hidrofluorcarburi și să vedem ce vor părțile interesate, să vedem ce se întâmplă și în lumina acestor uh, constatări să vedem ce măsuri sunt necesare. Aș dori să se consemneze faptul că în momentul în care avem o opțiune care costă 4-5 cenți, chiar 20 de cenți, și noi plătim 14, ar trebui să să fim mai rapizi și mai sârguincioși. Nu putem să stăm cu milele în sân și să așteptăm uh, să se desfășoare uh, tot felul de procese, mai ales, că, mai ales în situația în care domnul, doamna comisar uh, a luat acțiuni privind hidroclorcarburile cât, cât de repede și cât de eficient s-a putut. Deci eu cred că ar trebui să reacționăm mai rapid, să luăm inițiative mai rapid, fiindcă așa, nu numai că salvăm planeta, dar facem și economii. Iar. Okay, I think that was worthwhile dealing. Uh... Da, a fost foarte bine că am răspuns, s-a răspuns la această întrebare și că am discutat aceste aspecte. Vreau să mulțumesc încă o dată domnului profesor pentru că a acceptat invitația noastră. Cu siguranță vom mai discuta aceste aspecte și veți primi un rezumat a celor discutate și vă vom ține la curent privind reducerea emisiilor și um, contribuția la combaterea schimbărilor climatice. Mulțumim foarte mult uh, și vă rugăm să păstrăm legătura. Toate cele bune! Trecem acum la punctul 32 de pe ordinea de zi, vehiculele scoase din uz. Nu, suntem la 31 de pe ordinea de zi. Punerea în aplicare a legislației europene în statele membre. Gut, die Kommission ist anwesend. Comisia este prezentă aici pentru a răspunde întrebării puse de Richard Sieber cu privire la REACH. Prin urmare, îi dăm acum cuvântul reprezent reprezentantului Comisiei pentru a răspunde la întrebarea pusă de Richard Weber. Aveți cuvântul. Yes, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, șefa unității privind nanomateriale și substanțele chimice la DG Mediu Înconjurător. Domnul Ziber a adresat trei întrebări și o să încerc să le răspund uh, tuturor. Uh, Eh, dar nu prea am anunțit, sper eu. În prima întrebare se referă la starea de fapt privind punerea aplicare a RICH. Este o întrebare la care aș vrea să vă răspund ore în șir, dar aș dori doar să subliniez unele aspecte. În primul rând este vorba despre faptul că mm, a trecut primul termen pe 30 noiembrie 2010 cu succes și uh, Până atunci s-au făcut, uh, s-au primit 24.645 uh, de dosare de înregistrare de către agenție, iar agenția a controlat aceste dosare și s-a hotărât că 20.715 dosare erau complete, ceea ce înseamnă că uh, în aproape 4500 de dosare mai avem nevoie de informații suplimentare. Acest termen de registrare reprezenta primul jalon foarte important în ceea ce privește punerea în aplicare a regulamentului RICI, dar este numai începutul acestui proces, fiindcă mai avem două termene de înregistrare la orizont, unul în 2013 și celălalt în 2018 pentru substanțe chimice produse sau importate în volume mai mici, deci va fi foarte important ca noi să putem trage învățăminte din primul termen limită de înregistrare pentru a vedea ce putem face pentru ca procesul să fie cât mai lin pentru următoarele termene limită de înregistrare. Apoi, în ceea ce privește procesul de înregistrare, acesta este un element foarte important al regulamentului RICI, însă numai unul dintre ele, așa cum ne spune numele, mai este vorba despre evaluare, autorizare și mecanismul de restricție care întregesc acest sistem de gestionare pe care prevede Rich. În ceea ce privește evaluarea, Există două feluri de evaluare, evaluarea dosarului și evaluarea substanței. Cea a dosarului se desfășoară de către agenție și înseamnă că agenția verifică conformitatea dosarelor de înregistrare cu uh, cerințele stipulate în REACH. Acest proces a demarat și așa ca să înțelegeți cum stau lucrurile, în 2010 am avut 151 de dosare de înregistrare examinate, din care 36% au uh, fost declarate sănătoase și în alte caze s-au dat alte decizii sau au existat observații de calitate, o scrisoare privind, cu observații de calitate prin care se solicitau informații suplimentare și cifrele astea nu sunt extraordinare, dar trebuie să vedem uh, totuși care sunt problemele la prima înregistrare. Toată lumea trebuie să înțeleagă cum se fac lucrurile și nu ar trebui să tragem prea multe concluzii din aceste cifre la ora actuală. În ceea ce privește valoarea substanțelor în cadrul RIC, bine, acesta se desfășoară de către agenție în cooperare cu autoritățile competente ale statelor membre și acest lucru uh, Um, are ca scop um, eliminarea riscurilor la sănă, mm, asupra sănătății oamenilor sau mediului înconjurător, solicitând informații suplimentare de la industrie. Noi alegem uh, substanțele și uh, le includem într-un uh, plan comunitar care va reprezenta structura organizațională a acestei activități și acest plan va fi elaborat în februarie 2012. În ceea ce privește procesul de autorizare, Comisia a adoptat recent o decizie de a include primele șase substanțe chimice pe lista substanțelor chimice pentru care este nevoie de autorizație și acum urmăm o recomandare a ECA din decembrie 2010 de a include alte 8 substanțe chimice pe lista acestor substanțe care necesită autorizare. În total, această listă de candidați conține 46 substanțe uh, pericul, potențial periculoase. După cum știți, Comisia s-a angajat anul trecut de a conlucra cu statele membre pentru a atinge ținta de includere a 90 de substanțe suplimentare până în 2012 și după aceea pentru a, pentru a identifica toate substanțele Uh, potențial periculoase pentru a fi incluse în, pe această listă până în 2020, ceea ce ne arată, iată, că avem totuși ceva, uh, avem ceva de făcut. Au loc consultări publice la ora actuală în ceea ce privește includerea a șapte substanțe suplimentare și după aceea va mai avea loc o rundă de consultări în luna august. În ceea ce privește restricțiile, în conformitate cu RICH, Comisia a înaintat două propuneri de restricție care se bazează pe valori de risc care au fost evaluate uh, în conformitate cu legislația anterioară. Se referă la uh, cadmium, cadmiu și acrilomită, iar aceste propuneri sunt revizuite acum uh, și sunt evaluate de Parlamentul European. Noi dorim ca în curând să înaintăm un amendament uh, la lista de restricții. Este vorba de amendamentul 17 care se referă la restricționarea uh, vânzării a substanțelor clasificate ca CRC-uri um, um, cancerigene și cu riscuri de la reproducere. La ora actuală avem uh, propunerea statelor membre care sunt analizate de ECA la ora actuală. Iată, deci, un rezumat al situației în ceea ce privește aplicarea regulamentului RICI. Domnul Zebr a întrebat dacă va fi nevoie să revizuim regulamentul acesta, iar aici aș dori să menționez faptul că regulamentul RICI prevede o serie de revizuiri care trebuie uh, desfășurate, iar acesta este iar de aici putem lua o decizie dacă să revizuim sau nu regulamentul. La RICH 3 sunt prevăzute revizuiri până la uh, 1 iunie 2012. Este vorba de revizuirea desfășurată de, agenț- de agenție este o revizuire de tonaj mic, este vorba de cerințele de dimensiune pentru, de, de volum pentru substanțele importante între, 3, între 1 și 10 tone. Apoi mai este vorba de sfera de aplicare a RICI. Aici se uh, încearcă eliminarea suprapunerilor între RICI și alte legislații. Uh, aici analizăm 160 de legi în cadrul acestui exercițiu de revizuire. Mai mult, uh, până la 1 iunie 2012 trebuie să publicăm un raport, raport general privind experiența noastră în ceea ce privește aplicarea RICH, uh, finanțarea disponibilă de către Comisie pentru testarea metodelor alternative și trebuie să includem în acest raport și informațiile înaintate de statele membre și de ECA în, în rapoartele lor cu privire la funcționarea regulamentului RIC și experiența lor în acest sens. Iată deci ce se prevede în legislație, dar am hotărât deja că un proces de revizuire mai amplu trebuie să aibă, să aibă loc în 2012, deci nu numai că vom uh, răspunde acestor necesități de revizuire și de raportare, ci mai mult vom, avea, vom publica un raport privind primele învățăminte pe care le-am tras uh, din aplicarea REACH și uh, costurile administrative aferente dar și alte impacte asupra inovării. Noi dorim uh, să facem toate acestea într-un pachet până la 1 iunie 2012 și uh, pentru a um, informa în legătură cu acest proces am lansat, un, am lansat unele studii care ne vor oferi informații suplimentare în cadrul acestui proces. Iar în momentul în care vom aduna toate informațiile, atunci uh, trebuie să ne așezăm la masa discuțiilor și să vedem dacă uh, e nevoie într-adevăr de o revizuire a regulamentului REACH, iar atunci va trebui să ținem cont uh, de faptul că ne apropiem de cel al doilea termen de înregistrare și să vedem ce impact ar putea avea acest, această revizuire la momentul acela. Iar în cele din urmă, după care o să închei, s-a întrebat dacă este nevoie să se extindă, să răgească re- regulamentul RICI. Ni se pune această întrebare destul de des în acest context. Uh, sunt um, două elemente foarte desmenționate. Se vorba de nanomateriale și efectele cocktail ale substanțelor chimice. În ceea ce privește nanomaterialele, vreau să vă spun că Parlamentul European a solicitat Comisiei să revizuiască încă o dată legislația comunitară în acest domeniu și să uh, raportez, să vă dea raport acest an. Ne spun foarte clar că prima revizuire a fost cam uh, superficială și uh, doreați una mai aprofundată. Noi ne străduim să facem acest lucru, iar RICH este punctul central al acestui exercițiu. În această, din această revizuire vom înțelege mai bine dacă regulamentul RICH are formularea potrivită pentru a face față provocării pe care o reprezintă nanomaterialele. Iar în ceea ce privește efectele cocktail, iar aici este vorba despre expunerea la substanțe chimice multiple din diferite surse și pe diverse căi, această situație este uh, una normală, fiindcă nu suntem uh, expuși numai unei substanțe chimice și mai multora, iar Consiliul în decembrie 2009 ne-a solicitat să publicăm un raport prin, în care să evaluăm dacă Uh, există legislație comunitară care să acopere acest subiect. Noi am lansat un studiu foarte cuprinzător care uh, a ajuns la faza consultărilor la ora actuală, iar acum încercăm uh, să înaintăm acest raport Consiliului la începutul anului 2012 pentru a avea iarăși un punct de plecare pentru a vedea dacă trebuie extins REACH sau nu. Vă mulțumesc foarte mult! do you wish to comment? Okay, I have... Domnule Zeber, doriți să comentați? Dacă nu am eu o întrebare ca membru al Comisiei, pentru că atunci când am adoptat RICI, regulamentul RICI, una dintre estimările care ne-a fost uh, furnizate, cred că de comisie sau oricum de mulți actori implicați, a fost că va duce probabil la includerea între 3 până la 4 mii dintre cele mai periculoase substanțe. Uh, și acum, ascultând uh, ce cifre ați menționat dumneavoastră, și sigur, nu avem necesar numărul de substanțe excluse, pentru că uh, unele poate nici n-au cerut autorizare, mă întreb dacă nu cumva trebuie să evaluați din nou această estimare sau dacă aveți vreo idee în legătură cu câte substanțe au fost excluse de pe piață. Sigur, vorbesc de substanțe periculoase. Mulțumesc, nu vă pot da un răspuns precis în acest moment. Am descoperit că exista o discrepanță între numărul de substanțe care noi ne așteptam să fie înregistrate până la primul termen limitat și numărul care au fost realmente înregistrate și când am început să analizăm acest lucru împreună cu agenția, am găsit o serie de motive care ar putea explica acest fenomen. Unul fiind acela că prin procesul de schimb de informații, companiile au descoperit că substanțe pe care ele le considerau diferite erau de fapt una și aceeași substanță cu nume comerciale diferite. Al doilea motiv este faptul că calcul, metodele de calcul au fost uh, cele din vechea legislație în domeniul chimic și RICI era un concept foarte diferit. În vechea legislație se calcula că substanța trece de uh, pragul de 1000 de tone dacă în, uh, într-o perioadă de 1 până la 15 ani de când a fost produsă sau importată depășea uh, marja de 1000 de tone și dacă și ne uitam la ultimii trei ani dinaintea legislației și la media și dacă cifra trecea de 1000 de tone, atunci substanța se califica. Și asta a dus la unele fluctuații destul de semnificative. De asemenea, împreună cu reprezentanții industriei am ajuns la concluzia că piața produselor chimice e foarte dinamică și ciclică și adesea Există substanțe care apar pe piață și funcționează, circulă pe piață doar câțiva ani, după care dispar fie din considerații comerciale, fie din cauza că apar substanțe mai bune, care nu neapărat sunt uh, supuse analizei rici uh, și licențierii rici și uh, ne-au spus reprezentanții industriei, unele substanțe au fost înlocuite de altele, de substanțe alternative, piața uneori mm, Uh, ele nu erau atât de importante pe piață încât să se ceară o înregistrare și poate și acesta este unul dintre motivele pentru care am avut atât de puține substanțe. Asta explică uh, estimativ ce se întâmplă, dar nu avem încă o opinie fermă în legătură cu câte substanțe vor dispărea. Mulțumesc, mai vrea cineva să reacționeze? Nu? Atunci vom trece la următorul punct și anume uh, întrebare legată de biodiversitate și cred că ne va răspunde doamna Codesio de la Comisie. Nu, domnul, domnul Codescu, șef de unitate Uh, una dintre cele două unități juridice de la DG Environment. În ce privește problema biodiversității? Uniunea Europeană a stabilit o țintă ambițioasă să oprească pierderea biodiversității și a ecosistemelor până în 2020 și să le refacă cât mai repede cu putință implementarea completă a directivei privind păsările și habitatele și în special uh, a rețelei Natura 2000 de zone protejate este critică în realizarea acestui obiectiv. Viitoarea strategie privind biodiversitatea Uniunii Europene va stabili măsuri care să atingă această țintă pentru 2020 și va recunoaște acest fapt în totalitate. În ciuda unor progrese importante în finalizarea uh, creării siturilor Natura 2000, 26.000, peste 26.000 de site-uri și acoperind aproximativ 18% din teritoriul Uniunii Europene, rețeaua încă mai trebuie să fie completată atât pe uscat cât și uh, pe luciu de apă și în special uh, în, uh, așa stau lucrurile în mediul marin. De aceea Comisia colaborează cu statele membre și va continua să ia măsuri juridice acolo, legale, acolo unde uh, directivele nu sunt respectate în totalitate. Concentrarea este din ce ce mai mult pe un management corect și restaurarea siturilor și desemnarea unor zone speciale de conservare înseamnă că statele membre trebuie să creeze și să ia niște măsuri de conservare necesare. Comisia crede că aceasta se face cel mai bine prin dezvoltarea unor planuri de management sau instrumente echivalente pentru toate siturile Natura 2000 și prin implementarea lor uh, în Comisia va promova mm, schimburile de experiență și în uh, cooperarea transfrontalieră, transfrontalieră în prioritizare, prioritizarea acțiunilor și de asemenea promovarea coordonării strategice a acțiunilor de management și de restaurare. Evident, asta cere să se uh, asigure finanțarea necesară și instrumente financiare care să susțină managementul efectiv al programului Natura 2000. Comisia va face o comunicare, începește finanțarea programului Natura 2000 anul acesta și pe baza informațiilor oferite de statele membre vom avea o estimare uh, corectă a costurilor programului Natura 2000 și vom uh, trage învățămintele actualei abordări de integrare și vom găsi modalități de finanțare uh, în continuare a, cu succes a programului în următoarea perspectivă financiară. O susținere mai bună pentru finanțarea programului Natura 2000, uh, conform uh, în contextul actual economic, în situația economică actuală, reprezintă evident o provocare semnificativă. Așadar, Comisia vrea să sublinieze beneficiile obținute dintr-un uh, management eficient al rețelei și să promoveze nevoia unui management mai strategic al statelor membre pentru următoarea perioadă de finanțare. Și, în fine, Comisia va continua să promoveze o mai bună implementare a directivelor privind protecția naturii și cu o, o concentrare specială pe siturile Natura 2000, conform articolului 6, cerințelor din articolul 6 al directivei privind habitatul. Comisia cooperează cu sectoarele cheie pentru a clarifica uh, prevederile directivelor și a emis uh, linii uh, directoare specifice pentru industriile extractive și, sau industriile energetice care au legătură cu siturile Natura 2000. La fel se vor emite linii directoare pentru, și orientări pentru uh, porturi, pentru uh, operatorii portuari, dar și pentru uh, companii din domeniul navigației fluviale și din domeniul acvaculturii. Evident, acolo unde vor fi dovezi de încălcare evident, uh, vizibilă a uh, prevederilor directivei, Comisia va lua măsurile legale pentru a uh, obliga la respectarea acestor uh, uh, directive și, sigur, directiva privind păsările și habitatele acestora este una dintre cele mai importante pentru Digi Environment. Vă mulțumesc. From... Avem întrebări de follow-up? Nu? În regulă? Atunci, vă mulțumesc foarte mult și trecem la următoarea întrebare a domnului Chris Davis și se leagă tot de directiva privind habitatele. Mulțumesc. Este un dosar de încălcare a tratatelor uh, împotriva Bulgariei, un caz împotriva Bulgariei, și dintr-un punct de vedere mai general vorbind, decizia de a trece de la scrisoare formală la opinie juridică depinde de o serie întreagă de factori, printre care schimburile de informații pe care le avem cu statul uh, vizat și în acest caz am avut schimburi uh, uh, extinse de informații cu Bulgaria și sigur de nevoia de a analiza noi informații. Cum spuneam, a existat un dialog continuu între Comisie și autoritățile bulgare în ce privește nevoia ca Bulgaria să finalizeze procesul de selectare și stabilirea siturilor uh, prevăzute în directivă și ar trebui să știm că uh, recent o decizie luată anul trecut 811 pe 2010 de către autoritățile uh, bulgare privind extinderea rețelei Natura 2000 în Bulgaria. Prin această decizie, trei nouă situri au fost introduse în sistem și o serie de alte situri au fost extinse, în timp ce unul a fost uh, redus ca dimensiune. Rezultatul este că mai mult de 47.000 de hectare în total, aproximativ 0,4% din uh, teritoriul din zona terestră a Bulgariei se vor adăuga rețelei Natura 2000 uh, și această țara are deja 44% din teritoriul terestru acoperit, deci e cel mai mare procentaj din uh, uh Uniunea Europeană. Începește peninsula Caliacra, e, cazul uh, încă este în desfășurare. Comisia analizează foarte multe informații tehnice contradictorii oferite atât de uh, autorul plângerii cât și de autoritățile bulgare privind peninsula Caliacra. Uh, încercând să se asigure că protecția ornitologică relevantă, cerințele de protecție ornitologică relevante sunt respectate. Vă mulțumesc. Chris Davis, dorește mai întreb? Da, vorbeam cu comisarul în pauza de prânz și uh, cred că Slovenia spunea că are 37% din uh, zonă, deci practic uh, a doua după Bulgaria. Recunosc că e o proporție semnificativă, dar uh, contează cât din uh, teritoriu este acoperit de Natura 2000, dacă cerințele uh, acestui, acestei desemnări nu sunt îndeplinite. Practic, ăsta devine un fel de caz test pentru unele grupuri de mediu. Dacă comisia e sau nu serioasă, începește acțiunile Uh, împotriva guvernului. Sigur, înțeleg că sunt anumite evoluții care s-au produs deja, e foarte scump să găsești o soluție care să elimine dificultatea, dar eu cred și sper că și dovezile noastre vor, dovedea, vor arăta acest lucru, că s-au încălcat cerințele Natura 2000. Deci am întrebarea fundamentală. Are curajul Comisia să continue, să dea o opinie uh, juridică și să meargă cu Bulgaria la Curtea Europeană de Justiție sau o să tot amânați uh, problema, rezolvarea problemei și să sperați că protestele vor uh, dispărea? Uh, reprezentantul Comisiei, aveți curajul măcar să răspundeți? Mulțumesc pentru această întrebare. Da? Am avea curajul să, să continuăm procesul legislativ, dar după cum știți, noi suntem cei care trebuie să dovedim vinovăția și dacă ne hotărâm să mergem la Curtea Europeană de Justiție, trebuie să construim un caz foarte puternic și, cum uh, v-am spus, avem informații nu numai de la uh, autorii plângerii, ci și de la guvernul bulgar și trebuie să, sigur, sunt informații contradictorii, dar trebuie să le analizăm pe toate cu mare grijă. Deci, nu încercăm să amânăm această chestiune. E important pentru noi ca prevederile directivei să fie respectate complet și de Bulgaria și de asemenea o problemă de tratament egal între statele membre din partea Comisiei. Așadar, e important pentru noi. Pe de altă parte, în acest tip de cazuri, e adesea, acestea, aceste cazuri sunt adesea dificile, pentru că e vorba și de finanțare, dar noi nu încercăm să găsim o scăpare pentru Bulgaria. Încercăm să găsim cea mai bună soluție astfel încât aceste prevederi ale directivei să fie respectate și în Caliacra. Deci nimic nu este uh, exclus uh, în acest moment și încă avem toate opțiunile. Doamne președinte, sper să nu consum prea mult timp de la alți membri ai comisiei. Uh, poate îmi dați voie să mai pun o întrebare. Înțeleg că procedura de... că încălcările acestea în peninsula, ale prevederilor în peninsula Caleacra sunt, uh, datează de vreo trei ani. Deci înțeleg că trebuie să ascultați ce au de spus autoritățile bulgare. Însă totuși timp de trei ani, adică e un caz de infringement, uh, evident presupunem că cineva le examinează. Deci dacă era un uh, sit Natura 2000 din Marea Britanie, cred că era foarte clar să stabilesc într-un weekend dacă s-a produs sau nu încălcarea directivei. Ar trebui probabil să fie așteptat vreo două, trei luni ca să-mi răspundă guvernul britanic, deci ar fi durat vreo șase luni corespondența în total. De ce trei ani? Și o să mai fie încă trei ani și încă trei ani? Adică stabiliți vreun termen uh, limită la care cazul va merge în justiție dacă nu se rezolvă lucrurile? După cum spuneam, obiectivul nostru este să rezolvăm problema și să ne asigurăm că prevederile uh, în cauză sunt implementate la fel și în Bulgaria ca și în Marea Britanie sau în orice alt stat membru. Uh, nu e ușor pentru că sunt multe situri, sunt multe uh, eoliene și avem nevoie de valori de impact, avem nevoie de foarte multe informații pe care le obținem fie de la guvernul bulgar, fie de la reclamanți am avut foarte multe schimburi, foarte multe întâlniri cu bulgarii. Cred că ultimul uh, pachet de informații de la guvernul bulgar a venit în decembrie, așadar lucrăm asupra lui și vom avea o altă întâlnire în Bulgaria și vom merge și la fața locului în aprilie ca să vedem ce se întâmplă, dar evident toate informațiile trebuie luate în considerare și dacă situația se schimbă, și asta se, chiar se întâmplă, atunci trebuie să luăm în considerare toate aceste schimbări și toate aceste noi informații. Deci nu e foarte simplu. Putem uh, descoperi că într-un anumit moment o situație ridică probleme și asta poate fi o încălcare a regulilor și apoi, după schimburile de scrisori cu reclamații și cu statul respectiv, putem constata că lucrurile s-au schimbat. Deci este un caz care evoluează. Sunt o serie de avocați care uh, lucrează fără să fie plătiți uh, atâta timp cât nu, nu câștigă procesul. Ați putea să folosiți astfel de avocați care nu vă iau bani Uh, dacă nu câștigă și să-i lăsați să se ducă cu cazul în fața Curții Europene de Justiție. Ați face și o bună economie cu banii comisiei. Mă uimește că situația tot continuă și continuă și nu există nicio rezolvare. Eu am senzația că trageți de timp. Cred că ar trebui să stabiliți o limită temporală sau să ne dați o garanție că peste trei luni, de exemplu, să veniți înapoi și să ne raportați uh, în legătură cu situația și cu progresele înregistrate este pregătită Comisia să se întoarcă aici și să spună, bine, o să fiu generos. În șase luni, nu în trei luni. Peste șase luni o să puteți să veniți să ne spuneți dacă problema a fost rezolvată sau s-a ajuns la următorul pas juridic și anume o opinie argumentată? O opinie juridică? Evident că vom fi dispuși să vă oferim toate informațiile pe care le vom avea în șase luni, dar nu putem promite în acest moment că vom trece la următorul pas sau că vom închide cazul, pentru că asta depinde de analiză și de mulți factori și așa cum am spus, este un caz foarte complex, trebuie să luăm multe lucruri în considerare. Ca să ajungem la, să, la pasul următor și anume la Curtea Europeană de Justiție, nu cred că e atât de simplu. Nu poți pur și simplu să dai cazul unui avocat și să te duci Bun, doamne președinte, atunci o să uh, supun atenției Comisiei o nouă întrebare. Știu că este un proces dificil. Am o anumită simpatie pentru poziția Comisiei și chiar și pentru cea a Guvernului Bulgar. Însă, dacă ne uităm la protecția siturilor Natura 2000 din Europa, trebuie să acceptăm că situația noastră va fi dificilă și că trebuie să aplicăm legea. Sunt absolut de acord, spune președintele și e bine că avem și aceste obligații din partea Comisiei și ne vom întoarce, de a se întoarce la, în șase luni și de a ne da noi informații. Acum, trecem la uh, deșe, deșeurile uh, periculoase aruncate în zona Vilma, o întrebare a uh, domnului, domnului Hasu, domnului Hasi. Mulțumesc. Prima întrebare are legătură cu o altă opinie juridică uh, cu care am mers mai departe împotriva Spaniei anul trecut, în martie, pentru situația din provincia Huelva, unde compania Fertiberia a aruncat 2,5 milioane de tone de substanțe toxice uh, într-o mlaștină am, uh, am considerat că uh, și am descoperit că o serie întreagă de directive importante au fost uh, încălcate. Directiva privind deșeurile, stocarea deșeurilor în zone mlăștinoase, de asemenea, nu s-a asigurat faptul că autorizația dată acestei companii includea toate măsurile necesare pentru a se asigura că se oferă un nivel înalt de protecție de mediu. S-a încălcat directiva privind gropile de gunoi, uh, pentru că nu, această companie Fertiberia nu a îndeplinit cerințele de protecție a mediului încă o dată și în răspuns la opinia noastră, Spania a anunțat o serie de măsuri, asta cere, practic, în astfel de cazuri, un plan de măsuri științifice și un diagnostic tehnic și științific al zonei, evaluarea uh, și proiecte de regenerare ale zonei și, practic, să ne explice cum intenționează să rezolve această situație. Există mulți pași uh, pozitivi pe baza acestui plan de măsuri și cred că unul dintre cele mai importante este că în, uh, prin aplicarea unei uh, dispoziții a unui tribunal național, Spania a încetat orice uh, aruncare de uh, deșeuri în această zonă și s-a interzis uh, să se arunce uh, deșeuri de fosfogips apa, apele din această zonă care e foarte, la conferința de două, la conferința două râuri și la malul Atlanticului trebuie tratată și prin aceste măsuri de tratare se așteaptă ca poluarea să ajungă la uh, niveluri uh, acceptabile, rezonabile. În ce privește riscul radiologic, acesta este considerat foarte limitat. Analiza chimică a acestor substanțe care au fost aruncate acestor deșeuri este în curs și în cel al treilea raport de progres uh, ea va fi menționată. Am uh, căzut de acord că trebuie să facă două sau trei rapoarte pe lună. Ultimul cred că a fost în februarie. De asemenea, Spania a fost de acord să își adapteze permisele de aruncarea deșeurilor, care, astfel încât să se îndeplinească toate preocupările de mediu uh, și, de asemenea, Spania trebuie să examineze uh, impactul tehnic și de mediu al aruncării fosfogipsului și Spania s-a angajat să construiască 10 noi gropi speciale uh, de depozitare. Uh, efort care se va extinde pe 70 de ani cu o investiție de 2,5 miliarde de euro. Așadar, uh, autoritățile nu consideră că această soluție este o alternativă fezabilă și au optat pentru o restaurare in situ în uh, zonele unde s-a aruncat uh, gips. Restaurarea, refacerea in situ sau închiderea gropilor de gunoi ilegale până la sfârșitul lui 2015, uh, e prevăzută până la sfârșitul 2015 când uh, situația trebuie rezolvată. De asemenea, Spania s-a angajat să aibă un parteneriat cu toate părțile implicate și să găsească soluții și să explice măsurile care vor fi implementate ca urmare a recomandărilor uh, din documentul emis de Parlament după analiza făcută. Și cum spuneam, până la 2015 Spania trebuie să aibă o implementare completă a acestor măsuri. Comisia ar dori să sublinieze că o plângere similară a fost depusă la Comisia PETI și a fost încheiat, închisă în octombrie anul trecut. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Avem întrebări de follow-up? Nu. Atunci trecem la următoarea întrebare în legătură cu inspecțiile europene de mediu, întrebare pusă de Satu Hasi, cred că tot dumneavoastră, domnule Covescu, veți răspunde. Mulțumesc. Comisia a recunoscut importanța inspecțiilor de mediu ca instrument indispensabil pentru a asigura implementarea uh, mediul, uh, legislației de mediu la nivel european. Inspecțiile au fost făcute în mod diferit uh, de la o țară la alta și, de asemenea, asta ne face să considerăm că trebuie să existe o reacție la nivel european și o armonizare la nivel european. Totuși, merită să subliniem că cadrul juridic al inspecțiilor de mediu a fost îmbunătățit semnificativ în ultimii ani și acum constă în o recomandare din 2001 care cere criterii minime de inspecție de mediu în statele membre și câteva prevederi uh, începește uh, legislația sectorială de mediu. Acestea sunt uh, foarte importante pentru că abordarea sectorială va permite adaptarea criteriilor de inspecție naturii specifice și riscurilor presupuse de instalațiile inspectate. Comisia a inițiat introducerea unor cerințe specifice și obligatorii de inspecție într-o serie întreagă de legi de mediu. Acestea sunt deja incluse în uh, directiva privind uh, capturarea și stocarea carbonului, reglementarea substanțelor care atacă stratul de ozon, uh, reglementarea prin protecția animalelor de laborator și directiva privind emisiile industriale. Un alt punct important este cooperarea Comisiei cu inspectorii naționali, ca, al cărui scop este să îmbunătățească cooperarea cu inspectoratele de mediu din statele membre și să promoveze uh, o mai bună coordonare și sinergie. De, de aceea am uh, implementat acum câțiva ani am creat acum câțiva ani uh, rețeaua europeană pentru implementarea uh, legislației în domeniul de mediu, Intel. Avem uh, câteva acțiuni între comisie și aceste inspectorate. De exemplu, un seminar comun privind inspecțiile de mediu în noiembrie anul trecut pentru a explora modurile de îmbunătățire a eficienței inspecțiilor în Uniunea Europeană, mai ales având în vedere viitorul regim uh, al inspecțiilor în domeniul prevenirii poluării industriale. Intel va rămâne un partener foarte important pentru Comisie în viitor. Totuși, în ciuda tuturor acestor lucruri, uh, acestei legislații sectoriale și recomandărilor și cooperării cu inspectorii naționali, calitatea și nivelul inspecțiilor variază semnificativ de la un stat membru la altul. Evenimente de, menite să crească de gradul de conștientizare privind uh, cerințele de inspecție organizate în statele membre în ultimul an arată că există probleme serioase în multe state membre. E vorba de un deficit în structurile de aplicare a regulilor, uh, controle insuficiente, lipsa unor uh, eșantioane și unor proceduri de eșantionare uh, potrivite și așa mai departe. Situația este evident nesatisfăcătoare și obiectivele de mediu și de sănătate ale legislației europene nu pot fi realizate complet și o serie de beneficii economice, financiare și sociale ale legislației de mediu europene nu pot fi obținute. Printre acestea, uh, reducerea emisiilor de dioxid de carbon, o concurență loială, etc. Cadrul uh, juridic uh, al inspecțiilor de mediu este subiectul uh, unei reflexii interne în cadrul Comisiei și ne gândim la nevoia de a schimba sistemul de inspecție. Luăm în considerare câteva politici, câteva opțiuni de politică care să întărească abordarea către inspecții, ori o revizuire a recomandării care să prevadă criterii minime pentru inspecțiile de mediu în statele membre, transformarea într-o directivă orizontală, introducerea unor cerințe specifice obligatorii de inspecție în legislație orizontală sau dezvoltarea unor instrumente de unor orientări pentru inspecții în anumite sectoare specifice sau o combinație a acestor opțiuni. Din punct de vedere sectorial, uh, propune, re, propunerea de reformare a directivei WI și uh, amendarea uh, și o nouă directivă în domeniul substanțelor uh, periculoase ar introduce standarde mai uh, dure de inspecție și mai stricte. Dintr-o abordare generală, însă, posibilitatea de a dezvolta un sistem care să respecte total uh, achiul uh, de mediu va fi reflectată în contextul comunicării actuale în privind implementarea legislației de mediu, care este acum discutată în comisie și care se propune să fie adoptată până la sfârșitul anului. Acest instrument propune uh, și o îmbunătățire a implementării la nivel european uh, și atât din partea Comisiei cât și din partea statelor membre, astfel încât legislația de mediu să fie mai bine aplicată la nivel european. Vă mulțumesc! Any follow-up questions? Vă mulțumesc. Întrebări suplimentare? Domnul Davis. Nu e o întrebare suplimentară neapărat, pentru că întrebarea adresată de satul Hasi este cât se poate de complexă. Sunt de acord cu toate subiectele pe care le-a pus uh, în uh, discuție. Da, sunt de acord, este o problemă de politică aici. Reprezentantul Comisiei vorbea despre o recomandare cu privire la cerințele minime privind inspecțiile de meniu. Când această propunere, recomandare a venit uh, la noi în 99-2000, am cerut ca această recomandare să fie transformată într-o directivă. Lucrul acesta nu s a întâmplat. Cred că Comisia ar trebui să revină asupra deciziei de atunci. Avem nevoie de cerințe minime pentru inspecțiile de mediu. Vă mulțumesc, mulțumesc de asemenea comisiei. Avem o serie de întrebări, dar pentru că cei care le-au adresat nu sunt uh, în sală, vom trece, le vom uh, oferi un răspuns la o altă ședință. Trecem acum la vehiculele scoase din uz, o întrebare adresată de domnul Davis. Dar mai întâi de toate, cu, pre- cu permisiunea domnului Davis, dăm cuvântul reprezentantului Comisiei. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Sunt directorul unității care se ocupă de gestiunea deșeurilor la DC Environment. Până de curând am fost și eu uh, unul dintre șefii unităților juridice din DG Environment. Dar să trecem la întrebare. Mai întâi de toate, suntem încântați de susținerea pe care o primim din partea Parlamentului în ceea ce privește implementarea directivelor cu privire la vehicule. Se pune accent în special pe vehiculele scoase, vehiculele scoase din uz, abordările naționale și viitoarele abordări de dorit. Această directivă a fost încununată de succes în diferite domenii, a dus la reducerea numărului de vehicule scoase din uz abandonate, a dus la îmbunătățirea facilităților de colectare și tratare a tuturor uh, vehiculelor vechi și, de asemenea, a dus la scăderea um, sau recolectarea substanțelor toxice incluse în mașini a contribuit de asemenea la îmbunătățirea ecodesignului vehiculelor și de asemenea a îmbunătățit condițiile de reciclare a materialelor. Cu toate acestea, după cum ne arată și studiul Parlamentului, există în continuare probleme de implementare. Am discutat deja anul trecut la Comisia ENVI aceste deficiențe cu ocazia atunci a unei întrebări adresate de către domnul Chris Davis. Problemele de implementare trebuie să fie redresate, eliminate, asta pentru a ne asigura că directiva aduce beneficii pentru întreaga Europa. În momentul de față, situația nu este satisfăcătoare în procente 100%. Problemele identificate atât de către Parlament cât și de către Comisie sunt reprezentate în primul rând de discrepanța între numărul de vehicule scoase din uz în statele membre și numărul de certificate de distrugere care au fost emise de către autoritățile naționale. Asta înseamnă că o serie dintre vehiculele scoase din uz nu sunt raportate ca atare și deci că locul în care ele se află nu este cunoscut. Asta se datorează probabil lipsurilor la nivelul înregistrărilor vehiculelor în statele membre, în special în ceea ce privește înregistrarea vehiculelor second-hand vândute în uh, alte state ale Uniunii Europene. Anul trecut spuneam că sperăm ca uh, datele statistice pe 2008 să ne parvină cât mai curând și să ne arate că situația s-a îmbunătățit în statele membre. Am încheiat analiza noilor date care ne-au parvenit din partea statelor uh, membre, însă, din păcate, analiza preliminară care a fost uh, desfășurată ne arată că progresul este mult prea lent. Există în continuare o mare proporție dintre vehiculele scoase din uz care nu au fost uh, reciclate în instalații certificate sau care să fi fost exportate într-o manieră legală în alte state. De fapt, locul în care acestea se află nu este cunoscut. Deci, care sunt pașii pe care i-am făcut pentru a îmbunătăți situația? În primul și în primul rând, Comisia a evaluat legislațiile naționale și a, de, a deschis o serie de proceduri de încălcare a legislației europene uh, pe motivul implementării deficitare a legislației europene. Există până acum 9 cazuri pe rol și în majoritatea acestor cazuri problema este tocmai implementarea defectuoasă a directivei privind certificatele de distrugere și privind înregistrarea acestor vehicule. În aceste spețe am purtat o serie de contacte, am avut o serie de contacte bilaterale cu statele membre și inițiativele demarate de către Comisie au fost încununate de succes. Spre exemplu, în Regatul Unit, sistemul de înregistrare a vehiculelor a fost uh, modificat și corespunde acum uh, standardelor europene. 2. Anul trecut ne-am asumat responsabilitatea de a îmbunătăți calitatea uh, statisticilor cu privire la vehiculele scoase din uz. Liniile directoare în vigoare în momentul de față au fost promulgate în aprilie. Conform acestora, statele membre trebuie să ofere informații cu privire la vehiculele de pe piețele naționale trebuie să transmită date cât se poate de complexe cu privire la uh, numărul de vehicule înregistrate, înmatriculate, numărul de uh, mașini exportate, numărul de uh, vehicule reciclate în condiții conform standardelor europene. Pe baza acestor date colectate am reușit să obținem informații cu privire la uh, Uh, vehiculele care nu sunt uh, anunțate ca sau înregistrate ca vehicule scoase din uz și acum încercăm să îmbunătățim situația. De asemenea, ne gândim la modificarea unui aviz cu privire la mm, rafinarea metodologiilor astfel încât să putem pe viitor uh, înțelege mai bine ce se întâmplă cu vehiculele scoase din uz. În ceea ce privește exporturile acestor vehicule care este una dintre marile probleme cu care trebuie să ne confruntăm, finalizăm acum liniile directoare cu privire la transportarea vehiculelor scoase din uz, alături de inspectoratele naționale privind uh, transportul și exportul acestor tipuri de vehicule. Ideea este aceea de a uh, permite exportul vehiculelor scoate din, scoase din uz în state terțe, conform unor reguli cât se poate declare. În paralel, pregătim o propunere legislativă pentru stipularea unor uh, reguli cât se poate declare cu privire la inspecțiile demarate în statele membre pe baza directivei pe care o discutăm acum. Încercăm așadar să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru a îmbunătăți situația, însă nu excludem posibilitatea modificării pe viitor a acestei directive. Deocamdată, însă, trebuie să recunosc, ne axăm pe um, atingerea obiectivului de implementare eficientă a textului așa cum arată el în momentul de față. Știți că în momentul de față Încercăm să creăm o, de asemenea o agenție europeană privind deșeurile, care să se asigure că legislația noastră privind deșeurile este mai bine implementată. În concluzie, implementarea corectă a acestei directive este esențială pentru a atinge obiectivele noastre de eficiență energetică și reciclare. Salutăm sprijinul acordat nou de către Parlamentul European și împreună vom încerca uh, să eliminăm toate problemele legate de implementarea incorentă, incorrectă a directivei în statele membre. Vă mulțumesc! Mulțumim, Cris. Întrebări? Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este una dintre primele directive cu care am avut de-a face. Domnul Florenț era raportor pentru acest dosar, cred că era în 98, dar votul a fost realizat în 2000. Deci, în orice caz, această, acest act legislativ este unul foarte important, se ocupă de 14 milioane de mașini care sunt scoase din uz anual, se încurajează reciclarea acestora și, de asemenea, se încurajează îmbunătățirea ecodesignului, după cum spunea bine reprezentantul Comisiei. În orice caz, pe vremea aceea am reușit să rezistăm în fața lobby-ului reprezentat de către producătorii de automobile. Am reușit să trecem peste toate presiunile și oricum, de fapt, acest act legislativ nu a cauzat niciun fel de probleme. Uh, producătorilor europeni. Chit că pe atunci se vorbea despre o distrugere a viitorului uh, industriei auto în Europa prin promulgarea acestei directive. În orice caz, ne dăm seama că implementarea directivei nu este satisfăcătoare. Comisia a produs o analiză a situației, a produs o serie de recomandări și sunt uh, încântat că studiem cu toții acest raport. Problema e că lipsesc pur și simplu, conform statisticilor, uh, Uh, milioane de vehicule. Unele trec granițele, însă în, în orice caz milioane de vehicule anual nu reușesc să se deplaseze pe căile legale. Unele sunt exportate, altele sunt uh, atât de vechi încât uh, în mod normal nu ar mai trebui să circule niciodată. Însă nu se știe ce se întâmplă cu ele, dacă circulă sau nu. Dar câteva com- uh, comentarii. Reprezentantul Comisiei vorbea despre proasta implementare a directivei de către o serie de state membre. Deci, uh, transpunerea acestui act legislativ european diferă în funcție de state. Vă mulțumesc, uh, domnule reprezentant al Comisiei, pentru uh, exemplu Regatul Unit, exemplu pe care l-ați dat. Vorbeați despre, într-o primă fază proastă, transpunerea legislației în Regatul Unit, însă, din fericire, situația s-a îmbunătățit. E drept, ani de, zi, an de zile în uh, Regatul Unit, mașinile putrezeau undeva într-o, în grădina caselor. În orice caz, s-a îmbunătăți situația în Regatul Unit. Deci, avem în primul și în primul rând o problemă de transpunere a actului legislativ. O a doua problemă este reprezentată de dat colectarea datelor statistice. O a treia problemă este legată de exportul ilegal al acestor uh, vehicule. Noi uh, încercăm sau avem ambiția de a ne asigura că vehiculele scoase din uz sunt reciclate și nu poluează mediul. Și prin urmare, pornind de la acest comentariu, trecem la ideea inspecțiilor care sunt demarate. Nu știm, de fapt, în multe state uh, Uh, trebuie să recunoaștem asta, modul în care, care este modul în care sunt desfășurate aceste inspecții și nici nu avem vreo, vreun instrument la dispoziție pentru a controla aceste inspecții. Și, de asemenea, în ceea ce privește uh, reciclarea, nu știu în ce mă măsură putem evalua modul în care încercăm să atingem obiectivele. Uh, Uh, sunt atât de multe vehicule care lipsesc încât, în mod evident, datele pe care le avem la dispoziție nu sugerează absolut nimic cu privire la atingerea obiectelor uh, pentru reciclare. Dar problema se pune în felul următor. Aș dori să întreb Comisia dacă ați uh, oferit vreo recomandare vreunui stat uh, membru. Am înțeles că în multe state se percepe în continuare taxa de rulare pentru un uh, vehicul până în momentul în care se emite un certificat cum, conform căruia vehiculul este scos din uz. Ne-ați putea folosi cumva, într-o manieră inteligentă, acest instrument Asta în primul rând. În al doilea rând, da, e bine că încurajați statele membre să își îndrepte atenția asupra acestui act legislativ dar în același timp ne-ați cerut nouă Parlamentului să păstrăm uh, ridicată presiunea. Facem lucrul acesta, discutăm uh, tema de 10 ani de zile, e evident faptul că nimic nu e perfect aici și tocmai de aceea uh, ar fi tare bine dacă ne-ați uh, spune de asemenea cum vă imaginați că am putea în continuare să exercităm presiunea asupra Comisiei? Bine, dar asta e o întrebare probabil impertinentă acum, pentru că vă întreb cum am putea să vă legăm ștrangul vouă celor din comisie, dar cu toate acestea îmi pun întrebarea. Cum uh, credeți că putem noi, Parlamentul European, să exercităm în continuare presiunea asupra comisiei pentru ca comisia să se asigure că această implementare a directivei este corectă? Domnul Kramer, da, vă mulțumesc pentru acest uh, studiu. Cred că, pornind de la numărul mare de directive pe care îl avem cu privire la deșeuri în Uniunea Europeană, uh, Putem să concluzionăm că directiva privind vehiculele scoase din uz funcționează cel mai bine. În fond și la urmă, da, există probleme, există probleme legate de exportul ilegal în state terțe. Se pune însă întrebare dacă aceste probleme pot fi rezolvate prin intermediul directivei, așa cum arată ea acum. Sunt uh, de părere că doar în cazul uh, plumbului care este folosit în baterii și nici pe departe uh, atunci când vine vorba despre utilizarea metalelor grele, am putea face prin intermediul studiului, uh, prin intermediul acestei directive economii sau am putea schimba modul de, de construcție. Și tocmai de aceea întreb acum dacă am putea, pornind de la textul așa cum arată el în momentul de față al directivei, să îmbunătăim și elimina eventual problemele cu care ne confruntăm. Pentru că, după părerea mea, directiva aceasta este una care funcționează foarte bine în momentul de față în comparație cu altele. Există alte fluxuri de deșeuri care nu pot fi absolut deloc uh, controlate, spre exemplu, deșeurile electronice. Deci vă mulțumesc pentru această directivă. Există mici probleme, uh, dar nu avem de-a face cu o situație dezastroasă în ceea ce privește aplicarea acestei directive. Există state membre în care directiva funcționează perfect și există alte state membre în care situația nu funcționează la fel de bine. Și tocmai de aceea cred că introducerea unor noi prevederi, precum uh, o suplimentară taxă pe deșeuri, ar duce la pedepsirea celor care s-au descurcat bine până în momentul de față și, uh, din potrivă, și ar avea din potrivă efecte dezastroase. Comisia are cuvântul. Vă mulțumesc. Întrebarea era cum ne poate ajuta Parlamentul European pe noi? Cred că studiul pe care l-ați demarat cu privire la vehiculele scoase din uz a reprezentat în sine un, o unealtă foarte importantă pentru comisie. Bineînțeles că concluziile acestui studiu nu ne surprind. Cu toate acestea, consider că studiul în sine este util pentru a ne, în uh, ceea ce privește uh, demararea diferiților pași, uh, pentru remedierea deficiențelor existente la nivelul implementării directivei. Putem, uh, cu ajutorul acestor concluzii, mm, să ne ocupăm de tocmai acele uh, vacuumuri existente acum în cadrul directivei și putem să îmbunătățim situația în ceea ce privește acest tip de flux de deșeuri. Da, spuneam că directiva este importantă nu doar din perspectiva protecției mediului înconjurător, ci și din perspectiva atingerii ambițiilor noastre cu privire la eficiența energetică. Și bineînțeles că există măsuri uh, concrete pe care Parlamentul European le poate întreprinde. În cursul anului acestuia sperăm să fim capabili să depunem o propunere cu privire la reîntărirea inspecțiilor conform regulamentului uh, privind uh, transportul deșeurilor. aceste prevederi noi uh, s-ar aplica și în cazul mașinilor la mâna a doua, a doua și, prin urmare, ar fi uh, potrivite pentru a îmbunătăți, de asemenea, implementarea directivei privind vehiculele scoase din uz. Apoi, în ceea ce privește posibilitatea de a modifica directiva privind uh, vehiculele scoase din uz. În momentul de față, noi ne dorim, în primul și în primul rând, uh, îmbunătățirea implementării directivei. Da, există discrepanțe, diferențe între modul de implementare în diferitele state membre. Prin urmare, în momentul de față, trebuie să le stimulăm tocmai pe acele state membre care sunt deficitare la acest capitol să își schimbe comportamentul, dacă îmi permiteți. Și în acest sens, uh, E important să avem mai întâi de toate informații solide cu privire la situația din statele membre. Există în continuare un deficit de informații, însă cu toate acestea, în momentul de față avem uh, o imagine de ansamblu mult mai clară decât în trecut. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Chris. Întrebări suplimentare? Mulțumesc! Pe scurt, uh, da, dacă ne uităm la, la toate actele legislative privind gestiunea deșeurilor, ne dăm seama că majoritatea sunt departe de a fi implementate perfect și uh, în acest context directiva aceasta este bine implementată, însă cu toate acestea există mari disparități între statele membre. Unele se descurcă foarte bine, altele din potrivă. Dacă vrei să gestionezi, trebuie să măsuri. Să măsori. <laughs> Aceasta este una dintre lecțiile de bază. Iar problema cu această legislație, cu acest act legislativ este aceea că nu știm ce trebuie să măsurăm, nu știm dacă suntem aproape sau departe de obiectiv, obiectivul visat pentru, vizat pentru că nu știm câte dintre vehicule sunt într-adevăr uh, scoase din uz conform tuturor uh, regulilor în vigoare. Deci, dacă com Comisia a reușit să îmbunătățească datele statistice, să colecteze date statistice de mai bună cal calitate, și dacă de asemenea ar cere într-o manieră cât se poate de clară statelor membre să respecte anumite standarde, uh, atunci am putea să, ne, să înțelegem mai bine care sunt slăbiciunile acestei directive și uh, modul în care directiva a fost implementată sau deficitele de implementare. Comisia vrea să reacționeze? Da. Doar pentru a vă spune că, într-adevăr, acesta este obiectivul nostru. Vrem să înțelegem ce se întâmplă în fiecare stat membru. Bine, n-am atins acest obiectiv, însă ne apropiem de atingerea sa. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la evaluarea strategiei comunitare privind Mercurul. Avem un reprezentant al Comisiei, căruia îi dau cuvântul. Bună ziua! Sunt Christopher Allen, reprezentant al Comisiei. Am uh, adoptat în decembrie 2010 comunicarea 2010-723 privind revizuirea strategiei comunitare privind Mercurul. Aici se revizuiește strategia care a fost adoptată de către Comisie în anul 2005 și pe care as, și asupra căreia Parlamentul a adoptat o rezoluție. Această strategie se referă la politicile interne ale Uniunii Europene, precum și dimensiunea globală a Mercurului. A jucat astfel un rol pionier în ceea ce privește sensibilizarea internațională cu privire la nevoia de acțiuni uh, stricte la nivel mondial, chiar dacă acestea nu sunt atât de cuprinzătoare cum ne-am dorit. Astăzi, în urma revizuirii pe care am, am întreprins-o la 5 ani după adoptarea acestei strategii, ne dăm seama că s-a înregistrat un progres semnificativ. Toate cele 20 de acțiuni enumerate în această strategie au fost fie puse în aplicare, fie sunt în curs de desfășurare a aplicării. Vreau să mă refer mai ales la trei legi care au fost adoptate din anul 2005 și care alcătuiesc, care reprezintă acum aceste realizări. Este vorba de directiva adoptată în 2007 cu privire la restricții de comercializare a unor dispozitive care conțin mercur și care au, au fost eliminate de pe piață numeroase articole, cum ar fi termometrele cu mercur erau folosite în gospodării. În anul 2008, Parlamentul și Consiliul au adoptat în cele din urmă regulamentul privind interzicerea exporturilor de mercur și, și depozitarea în, sigur, în condiții de siguranță a mercurului, iar acest lucru a transmis un mesaj foarte puternic comunității internaționale. Interdicția exporturilor a intrat în vigoare acum câteva zile. Iar în cele din urmă, în anul 2010, noua directivă privind emisiile industriale a fost adoptată, în conformitate cu care cele mai bune ă, te ă, tehnici privind nivelurile de emisii care reflectă cele mai bune tehnici vor reprezenta punctul de referință în ceea ce privește stabilirea limitelor de emisii, în ceea ce privește acordarea permiselor. Concluziile care trebuie să fie adoptate de comisie vor fi adoptate pentru diversele sectoare acoperite aici. Este vorba despre sectoarele cheie. În ceea ce privește emisiile de mercur, este vorba despre um, industria clorosodică și centralele uh, cu ardere de dimensiuni mari. Odată ce au fost adoptate aceste concluzii, statele membre vor avea patru ani pentru a revizui permisele instalațiilor, iar um, acest uh, sporire a legislației, consolidarea legislației, va reprezenta un nou avânt în ceea ce privește reducerea emisiilor de mercur la nivel european. Avem uh, vreo 20 de acțiuni în această strategie și nu o să intru în amănunte în ceea ce privește toate aceste acțiuni, dar aș dori să subliniez faptul că uh, un fapt foarte important și anume că acțiunile Uniunii Europene la nivel internațional au jucat un rol hotărător în ceea ce privește decizia luată în februarie 2009 de către um, Consiliul um, de Conducere UNEP în ceea ce privește un, înființarea unui comitet uh, cu privire la um, investigarea ideii unui mecanism uh, permanent. Astfel se va putea încuraja oprirea ex- excedentelor și pătrunderea lor pe, pe piață și eliminarea mercurului. Acesta reprezintă unul dintre principalele obiective ale acestei strategii. Salutăm faptul că procesul de negocieri a început deja, iar Uniunea Europeană trebuie să-și concentreze eforturile, precum și resursele, asupra acestor negocieri. Acest proces uh, se va finaliza la începutul anului 2013. Profit de această ocazie pentru a vă înștiința că s-a adresat o scrisoare din partea comisiei președintele, com, președintelui comisiei dumneavoastră și acolo uh, se face un raport al acestor prime negocieri internaționale care au, la, care au avut loc la începutul acestui an. Aceste evoluții internaționale sunt uh, binevenite, așa cum am spus, dar acest lucru nu ar trebui să ne împiedice progresul la nivel intern. Dați-mi voie să vă schițez trei dintre acțiunile importante care sunt în desfășurare pentru aplicarea pe deplin a acestei strategii. La ora actuală, sub egida Agenției de Substanțe Chimice, se evaluează opțiunile în ceea ce privește restricții de comercializare, în ceea ce privește aparatura de măsurat care conține mercur, este uh, vorba de uh, aparate de presiune, de măsurare a presiunii, care conțin cantități mari de mercur. Această măsură se adaugă regulamentului menționat mai devreme, care interzicea echipamentele folosite la nivelul gospodăriilor. O a doua acțiune în desfășurare o reprezintă definirea criteriilor de mediu pentru depozitarea în condiții de siguranță a mercurului. Comisia dorește să adopte aceste criterii înainte de vară. Este vorba de un act de executare a acestui regulament privind mercurul din 2005. Aceste criterii se vor referi la depozitarea temporară a mercurului. Mai avem nevoie de lucru în ceea ce privește depozitarea permanentă a mercurului în uh, depozite subterane. În al treilea rând, examinăm acum aspectele legate de mediul înconjurător a amalgamelor care, dentare care conțin mercur și strângem informații în ceea ce privește alternativele disponibile uh, pentru um, bateriile care conțin mercur și celulele de baterii care conțin mercur. Acestea sunt uh, principalele folosiri ale mercurului pe piața europeană. În cele din urmă, aș um, dori să subliniez faptul că pentru uh, un poluat, poluant uh, persistent care se poate bioacumula și care circulă pe distanțe mari, nu ne-am put... Noi trebuie să facem în continuare progres la nivel intern, bineînțeles, dar nu ne putem atinge obiectivele dacă nu reușim să ajungem și la un acord foarte ambițios la nivel internațional. Mulțumesc foarte mult! Domnul Kramer, mulțumesc foarte mult pe aceast, pentru această prezentare. Mercurul este otrăvitor și ar trebui să evităm contactul direct al consumatorilor cu mercurul. Comisia Europeană ne-a, prezent, ne-a făcut acum o prezentare exhaustivă a produselor de unde trebuie să fie eliminat mercurul instrumentele de măsurat și așa mai departe, uh, instrumentele de măsurare a presiunii. Rin am să gesprochen, amalgam. Eh, ați vorbit asemenea despre baterii, amalgamuri, etc. M-aș M-ar interesa dacă Comisia are de gând să facă o propunere cu privire la interzicerea anumitor tipuri de becuri Există o serie de studii care nu se ocupă doar de studierea vechilor uh, tipuri de uh, eficienței energetice a tipurilor vechi de becuri, ci se uh, ocupă și de problema problemele pe care le-ar putea ridica asupra sănătății utilizarea în continuare a acestor tipuri de becuri. Comisia are cuvântul. Yes, thank you. Um, Mulțumesc! Conținutul de substanțe periculoase în aceste becuri face obiectul directivei ROS cu privire la substanțe periculoase în aparatura electrică și electronică. S-a ajuns la un acord cu privire la revizuirea acestei directive între Parlament și Consiliu cu privire la adoptarea sa finală la, la finele anului trecut. În conformitate cu această directivă, în versiunea sa actuală, conținutul de mercur prezent în aceste lămpi sau becuri este limitat la 5 mg, iar uh, Principiul acestei directive spune că acolo unde există alternative, derogările la conținutul acestor substanțe periculoase prezente în această aparatură, aceste cantități trebuie să fie reduse sau eliminate. Am revizuit, am um, analizat conținutul mercurului în aceste lămpi și becuri și s-a luat o hotărâre la nivelul comisiei în ceea ce privește reducerea cantității permise la 3,5 mg în decembrie și 2,5 mg în decembrie 2012, la un an mai târziu, deci. În ceea ce privește posibilele efecte asupra sănătății s-a uh, Eh, dat un aviz eh, din partea Comisiei privind riscurile la adresa sănătății. După, mm, analiza, după analize științifice nu s-a putut eh, ajunge la o concluzie în ceea ce privește riscul la adulți în, în cazul spargerii acestor becuri și uh, informațiile nu sunt suficiente nici pentru copii, nici în ceea ce privește copii, bineînțeles. Se ar trebui totuși ca acolo unde se sparge un bec să fie luate niște măsuri de precauție, iar uh, statele membre au o listă a măsurilor care trebuie luate. Consiliul a adoptat de curând o concluzie cu privire la strategia care include o solicitare statelor membre și comisiei în ceea ce privește uh, sensibilizarea opiniei publice cu privire la aspectele legate de Mercur. Thank you. Okay, thank you everybody. Mulțumesc. Toată lumea e mulțumită, mulțumim comisiei și trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de o întrebare cu solicitare de răspuns oral privind uh, deficiențele politicii actuale ale UE privind cancerul colorectal. Dau mai întâi cuvântul comisiei, după care vom face unele comentarii. Domnul Sveh. Mulțumesc, reprezint DG Sanco și conduc uh, unitatea de informare. Dat fiindcă s-au adresat uh, trei întrebări și una se referă la cercetare, colega mea de la uh, Um, o altă direcție, se va, va răspunde la întrebarea 2, eu o să răspund la întrebările 1 și 3 și o să încep cu a treia. Când va publica Comisia orientări privind depistarea cancerului colorectal și care sunt motivele acestei întârzieri? Cum bine știți, Comisia a publicat prima ediție a acestor orientări pe 3 februarie 2011, deci acestea au fost publicate cam târziu, poate, dar au fost publicate. Această sferă de, de aplicare a acestui proces ar putea explica aceste întârzieri în ceea ce privește publicarea, iar orientările reprezintă munca comună a peste 90 de experți din 32 de țări. Acest document cuprinzător include 10 capitole, 400 de pagini și peste 250 de recomandări. 750 de referiri la articole științifice și numai descrierea uh, Uh, dovezilor pe care ne bazăm, care nu sunt uh, disponibile uh, în, form, în formă tipărită. Este un document de 1000 de pagini. Iată, deci, care este plus valoarea în momentul în care facem un astfel de document cu toate statele membre, nu doar la nivel individual. Trebuie să se țină cont de faptul că aceste orientări s-au făcut în cooperare cu Agenția Internațională în ceea ce privește cercetarea cu privire la cancer din Lyon, iar uh, comisia nu a putut uh, să, uh, să aibă un impact asupra um, procesului științific. Iată de ce am avut nevoie de foarte mult timp pentru dovezile științifice și pentru întocmirea acestor orientări. La prima întrebare, în ceea ce privește măsurile suplimentare pe care le dorește Comisia, în ceea ce privește uh, Uh, grăbirea punerii în aplicare a programelor de depistare a cancerului colorectal în, colorectal în statele membre, se oferă un sistem de referință în ceea ce privește cele mai bune practici cu privire la depistarea cancerului. Depistarea de înaltă calitate dă uh, pacienților uh, posibilitatea de a fi diagnosticați rapid și de a primi tratament se, dacă se, re, se folosesc testele recomandate la nivel european se reduce mortalitatea cancerului colorectal cu 15% între persoane cu vârste între 50 și 74. Iar acest grup de vârstă se referă la 35 de milioane de persoane la nivel european, deci un număr foarte mare. Așa cum, s-a, cum ați spus și în explicația dumneavoastră, primul raport privind punerea în aplicare a recomandărilor Consiliului pentru statele membre se arată că după trei programe de depistare, că în aceste trei programe de depistare, depistarea colorectală a fost cea mai puțin aplicată, dar procesul este în desfășurare și numărul de state membre cu unde se desfășoară aceste programe de, de depistare este în creștere. Faza de pregătire a acestor orientări poate fi considerată uh, Uh, ca, uh, ca având un efect de grăbire și un efect pozitiv în statele membre. Trebuie să înțelegem că acest proces nu este deloc ușor. Uh, punerea în aplicare a acestor programe de depistare a cancerului la nivel național necesită eforturi coordonate care uh, adesea uh, se întinde o perioadă de 10 ani sau mai mult, dat fiind faza de pregătire, testele de, fez- de fezabilitate, uh, test, uh, testele pilot și faza de demarare geografică mai lungă în unele locuri. Salutăm uh, solicitarea de a face presiune asupra statelor membre de a folosi mecanismele pe care le au la dispoziție, precum și cooperarea uh, în cadrul parteneriatului european pentru combaterea cancerului. Iată, deci, uh, răspunsul la întrebările 1 și 3 și acum dau cuvântul colegii mele, Maria, pentru a răspunde la a doua întrebare. Bună ziua, sunt director al Direcției Generale cercetare și inovare a unității cercetare medicale. În ceea ce privește a treia întrebare, să-mi găsesc documentele. Comisia va acorda mai multă atenție cancerului colorectal în următoarele programe de cercetare și dacă da, cum se va pune accentul și cum uh, vor putea părțile interesate să sprijine acest proces de aplicare. În ceea ce privește eforturile crescând de din cadrul uh, al șaptelui program cadru și pentru a maximiz, maximiza impactul nostru uh, în ceea ce privește eforturile de ne, ne concentrăm asupra unor um, programe de depistare timpurie, precum și tratarea și îngrijirea pacienților uh, suferind de cancer. Am alocat peste 485 de milioane de euro cercetări în domeniul cancerului, ceea ce reprezintă 180 de proiecte cu, 1000, cu implicarea 1500 de laboratoare. 300 de milioane uh, din fondurile celui de-al șaptelea uh, program uh, cadru pentru perioada 2007-2010, care reprezintă 75 de proiecte. Și în ceea ce privește uh, cancerul colorectal, uh, am folosit peste 62 de milioane pentru cercetarea, cooperare în domeniul acestui tip de cancer și în cadrul perioadei 2002-2006 și peste 41 de milioane de euro se folosesc acum în cadrul acestei perioade de 3 ani al programului celui de-al șaptelea program cadru de cercetare. Unele dintre aceste uh, proiecte se referă la cercetarea privind acestui de cancer, cu privire la depistarea timpurie, identificarea noilor factori genetici, rolul celulelor sușă în uh, dezvoltarea și evoluția cancerului colorectal, uh, semnătura moleculară și uh, pentru strategiile terapeutice individualizate, precum și în scopul îmbunătățirii altor tratamente, cum ar fi um, uh, chimioterapia, radioterapia și uh, operația, chirurgia. Ne ocupăm și de alte aspecte, cum ar fi rezistența la chimioterapie, metastaza sau uh, formarea vaselor, vaselor sanguine tumorale. În ceea ce privește viitorul și um, propunerile privind programul de sănătate pentru 2012, a cărui publicare uh, va avea loc în iulie 2011. Există unele uh, sfere de interes în ceea ce privește cancerul colorectal. Este vorba uh, despre medicină personalizată, validarea marcărilor și uh, abordarea biologică a, la nevoile medicale. Uh, mai mult, în afară de aceste propuneri ale programului 2013 pe care, pe care, care sunt prevăzute în această public, în publicație care, care va avea loc în 2013, uh, cercetarea din domeniul uh, cancerului colorectal va fi, um, va fi dusă mai departe și uh, în cazul unor aspecte precise, cum ar fi metastaza, vaccinul, precum și strategii imunoterapeutice avansate. Uh, în ceea ce privește eforturile actuale, Comisia face parte dintr-o inițiativă de coordonare care are loc la nivel mondial. Participăm la uh, Consortul uh, Internațional privind genomul, o inițiativă demarată în 2008 cu un pachet financiar de 28 de milioane de euro care are ca scop coordonarea uh, Um, studiilor de cartografiere a genomului uh, în 15 tipuri de cancer, printre care și cancerul colorectal. Mai mult, uh, pentru a putea uh, reduce fragmentarea acestor activități a programelor și a politicilor la nivel european în acest domeniu, dorim să coordonăm cercetarea în domeniul cancerului printr-o rețea de excelență care să structureze cercetarea la nivelul clinicilor de cancer și centrelor uh, pentru, de cancer. Este vorba de Eurocam, platforma Eurocam care a demarat în 2011. Avem uh, și alte programe, alte inițiative care au scopul să stabilească, de a stabili rețele între programele naționale privire la anumite zone de cercetare și avem o rețea și în domeniul registrelor de cancer, care va juca un rol foarte important în ceea ce privește standardizarea și stabilirea celor mai bune practici. Și încă una în ceea ce privește cercetarea transfrontalieră în domeniul cancerului și avem și uh, programe naționale în acest domeniu. Este vorba de Transcan, acesta este numele său și a demarat tot în 2011. Comisia, uh, participăm și la inițiativa la care s-a referit uh, colegul meu. Este vorba de parteneriatul european împotriva cancerului, dintre care principalul pilon va fi coordonarea cercetării în domeniul cancerului, iar principalul scop este ca până în 2011 să se coordoneze o treime din toate Uh, centrele de cercetare și fondurile de cercetare în domeniul cancerului, care reprezintă 1,5 miliarde. În ceea ce privește situația pe viitor și întrebarea dumneavoastră cum vor putea părțile interesate în uh, de procesul decizionar și de planificare să se implice, Comisia stabilește perspective pentru noul program cadru și uh, Comisia a publicat recent un document în ceea ce privește cadrul strategic și a lansat consultări publice care sunt deschise tuturor părților interesate până pe 20 mai și ne-am bucura dacă părțile interesate ne-ar spune care ar fi cele mai bune um, domenii de inovare și cercetare. Mulțumesc foarte mult! Paul, mulțumesc foarte mult uh, pentru răspunsuri. Cred că, orient, cred că orientările au reprezentat cel mai bun răspuns, un, un răspuns uh, destul de, de lung, spune domnul Poc. Acum ar, e, ar fi timpul să mergem la cine, nu să punem întrebări, dar am totuși unele întrebări. Uniunea Europeană cofinanțează uh, Agenția Organizației Mondiale de Sănătate cu privire la cancer și în, cazul, în cadrul unei mese rotunde la Parlamentul European care, avea loc, care a avut loc pe 2 martie, unde a participat și comisarul Dali în ceea ce privește o agenție europeană cu privire la cercetarea în domeniul cancerului, care ar trebui să coordoneze activitățile de cercetare și să financeze uh, uh, pre, do, programe de prevenire a cancerului. Uh, iată, vreau să vă întreb dacă s-a propus această idee, vreau să vă întreb dacă Comisia uh, ar putea să um, ia în considerare o astfel de inițiativă, asta în primul rând, și în al doilea rând vreau să vă întreb dacă Comisia uh, dat fiind trăsăturile specifice ale acestui tip de cancer, să ia niște uh, măsuri canalizate pentru acest tip de cancer. Mă gândesc la orientări pentru depistare, uh, poate niște, niște manuale naționale în mai multe limbi care să informeze populația în statele respective cu privire la beneficiile depistării pentru acest tip de cancer și uh, posibilitățile de prevenire uh, ceea ce um, ar putea să ducă la sporirea numărului de persoane care, uh, care doresc să, să facă o depistare pentru cancer. Uh, comisia dorește să răspundă? Mulțumesc. Vreau să spun că apreciem orice susținere politică primim pentru această activitate, pentru că avem nevoie de activități suplimentare uh, E clar că nu toate statele membre au programe de screening bazate pe segmente de populație, deci trebuie să facem ceva în privința aceasta. La întrebarea noastră cu privire la crearea unui institut sau agenție europeană care ar coordona în permanență activitățile de cercetare în domeniul cancerului și măsurile de sănătate publică în domeniul cancerului, Cred că toată lumea va înțelege că nu pot să dau un răspuns definitiv al Comisiei și tranșant. E evident că a crea o nouă agenție e un scop politic foarte ambițios, în special în vederea discuției generale actuale. Și dacă aș putea spune, tendința e mai degrabă de a tăia bugete și nu de a crea noi instituții. Odată ce am spus asta, Există cu siguranță motive pentru a avea o astfel de idee. Eu personal, ca om de știință, simpatizez cu o astfel de idee și înțeleg foarte clar că uh, existența agențiilor europene aduce valoare adăugată. Uh, un exemplu foarte bun este agenția din uh, Stockholm. Și cred că mă voi opri aici Eh, exprimându-mi așadar simpatia departamentelor Comisiei pentru această idee, dar pe altă parte eh, evaluarea mea privind fezabilitatea propunerii nu e foarte pozitivă. Începește celelalte lucruri pe care le-ați spus. Cum putem face ca aceste orientări privind cancerul colorectal să se aplice cât mai repede în statele membre. În primul rând trebuie să avem răbdare. Cum am spus deja, dezvoltarea unui astfel și desfășurarea unui astfel de program ia până la 10 ani în statele membre care încă nu l-au făcut și o problemă e, sigur, traducerea. E un document de 400 de pagini cu o referință de încă 1000 de pagini. Și nu știu dacă ar fi fezabil să traducem acest document în toate limbile comunitare, poate s-ar, face un fel, s-ar putea face un fel de manual abreviat, unul mai scurt, un curs scurt. E o idee la care ne putem gândi și o putem discuta intern. În ce privește comunicarea, orientările implică ca partea unui proces de screening al, bazat pe segmente de populație că toți acei cetățeni care sunt eligibili să beneficieze de un astfel de program sunt contactați individual. Deci noi credem că asta deja este o măsură de comunicare foarte bună dacă vrei să eh, îi țintești pe indivizii care sunt eligibili să le scrii sau să-i contactezi în alt fel și să-i inviți să facă aceste teste dacă adițional am mai avea nevoie și de un fel de efort de comunicare la nivel european, asta vom discuta în cadrul parteneriatului împotriva cancerului, pentru că, până la urmă, statele membre vor controla acest proces, așa cum trebuie să controleze, de fapt, întregul program. Deci e un lucru care trebuie decis împreună cu statele membre. Ne bucurăm că avem acest forum în parteneriatul împotriva cancerului. Uh, sper că uh, asta vă uh, răspunde la întrebare. Președinte, mulțumesc foarte mult. Încheiem acest punct și mm, trecem la următorul. Întrebare de, cu solicitare de răspuns oral privind aspartamul și alte substanțe similare. Și înțeleg că avem un reprezentant de la DigiSanco aici. Așadar, începem prin a da cuvântul comisiei. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Sunt Michael Flumberg, sunt șeful unității din DigiSanco care se ocupă de substanțe chimice, pesticide și substanțe contaminate. Întrebarea a fost dacă Comisia va cere EFSA să-și reconsidere fără întârziere opinia față de aspartam și alte îndulcitori, alți îndulcitori și substanțe înrudită în lumina studiilor recente. Dați-mi voie să explic, explic un pic contextul. Aspartamul este un uh, îndulcitor artificial intens care este uh, folosit, de exemplu, în băuturile cu număr redus de calorii. Uh, substanța este aprobată în Uniunea Europeană pentru 33 de categorii de alimente. Aspartamul a fost inclus pe lista pozitivă a Uniunii Europene în 1994 Până atunci, el era autorizat conform legislației naționale. Toți aditivii alimentari, înainte de aprobare, sunt supuși unor valori de siguranță uh, din partea autorității europene în domeniul siguranței alimentare, iar înainte se făcea de către Comitetul Științific privind alimentele. Aspartamul a fost evaluat pentru prima dată în 1984, unde atunci substanța a fost reevaluată de 5 ori. Ultima oară s-a făcut o uh, reevaluare completă în 2009 și asta s-a făcut de către Autoritatea Europeană uh, EFSA. Și în toate uh, acest, cu toate aceste ocazii nu s-a cerut niciun fel de schimbare a autorizației și siguranța substanței a fost confirmată. În domeniul aditivilor alimentari, a fost adoptat un nou cadru de reglementare în decembrie 2008 și această nouă legislație cere ca to- toți aditivii alimentari aprobați, inclusiv substanțele de care vorbim, să fie reevaluate. Date fiind uh, reevaluările repetate din trecut, uh, experții statelor membre EFSA și Comisia nu au considerat că este o mare prioritate să avem o reevaluare completă pentru aspartam în momentul în care s-a făcut programul de reevaluare. S-a dat prioritate altor aditive alimentari, unde evaluările erau mai vechi și unde existau uh, preocupări, unde se așteptau preocupări. Și venim la cele două noi studii. S-au făcut două noi studii științifice la care se referă întrebarea și când l-am văzut, noi am cerut EFSA pe 1 februarie să ne dea o nouă evaluare și am întrebat dacă aceste două studii vor duce la necesitatea unei uh, revizuiri uh, științifice complete a aspartamului. EFSA a emis o declarație pe 28 februarie în care se spune că informațiile din aceste două studii nu oferă motive pentru a reconsidera evaluările anterioare și vreau să subliniez că ESA a colaborat cu Agenția franceză de evaluare a riscului Anvers și această uh, concluzia a fost aceeași, că este un risc redus și concluzia a fost uh, publicate săptămâna aceasta. De asemenea, Adițional față de declarația care a fost publicată pe 28 uh, februarie, panelul s a analizat un studiu mai detaliat făcut de profesorul italian uh, Sofriti și, adițional, EFSA va examina implicațiile uh, metabolice ale aspartamului, metabolizării aspartamului și în urma căreia se pare că rezultă metanol, problema care a fost uh, ridicată nu doar în aceste studii pe care le-am menționat, ci și într-un studiu al unui om de știință danez. Așteptăm această opinie a panelului EFSA, a Consiliului EFSA, până în aprilie 2011. Odată ce ea este disponibilă, Comisia o va evalua și va decide dacă programul uh, poate fi, uh, dacă e nevoie de o reevaluare sau dacă trebuie luate alte măsuri. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Corin Lepaș, dorești să intervii? Da, mulțumesc pentru acest răspuns. și vă reamintesc uh, că am organizat împreună cu doamna Pârvanova o consfătuire pe același subiect și unde s-au exprimat uh, reprezentanții Digisanco, EFSA, dar și o serie întreagă de oameni de știință. Uh, și domnul profesor Laldeson a fost prezent și mulți alți autori ai acestor studii. Înțeleg foarte bine faptul că e nevoie la comisie de mai multe elemente pentru a putea uh, să se revizuiască, să-și revizuiască comisia poziția. Totuși vreau să vă atrag atenția asupra două puncte. Primul, doza zilnică admisibilă a fost uh, făcută pe baza unor studii din 1970, evident, făcute, studii făcute de, chiar de industrie, într-o epocă în care nu exista conceptul de bune practici. Ieri când am discutat, reprezentanții EFSA, cei care au fost acolo, au, au recunoscut că n-au citit toate aceste studii și că precenta evaluare făcută în Statele Unite și care fusese de altfel foarte contestată, fusese totuși luată drept uh, reper, drept uh, adevăr revelat, ca să spunem așa, de către predecesorul EFSA și după aceea chiar de către EFSA. Așadar, mie deja asta îmi pune o problemă, pentru că e un studiu foarte vechi și n-a fost niciodată complet uh, reevaluat. Pentru că în, e un fel de joc, un fel de ping-pong. EFSA spune că nu reevaluează, uh, Comisia spune că a fost reevaluat în lumina noilor studii uh, și nu e foarte clar. Dar ce mă preocupă și mai mult este că unul dintre cele două studii arată că ar putea exista probleme pentru femeile însărcinate și pentru fetuși, pentru copil în perioada intrauternă. Și se spune că e nevoie de timp și așa mai departe pentru studii. Dar totuși există principiul precauției și mă întreb dacă nu cumva ar fi necesar să informăm, nu altceva, deci nu cer niciun fel de măsură de reglementare, ci să informăm femeile gravide care consumă în mari cantități această substanță pentru că încearcă să nu se îngrașe prea mult în timpul gravidității, deci să nu consume produse cu aspartam, fie că e vorba de băuturi sau de iaurturi sau de toate produsele acestea care îți dau senzația că mănânci ceva care are zahăr deși nu are. Deci să le recomandăm să nu consume prea mult sau să nu consume deloc, cu atât mai mult cu cât această doză zilnică atât de discutată nu figurează nicăieri. Deci nicio persoană nu poate astăzi să-și calculeze doza zilnică acceptabilă de aspartam. Deci nu știu câte pahare de Coca-Cola sau de iaurt sau de desert trebuie să consumi ca să ajungi la doza zilnică acceptabilă. Deci avem o dublă problemă. Faptul că această doză nu e pe nicio etichetă, nimeni nu știe și nu, nimeni nu poate să o calculeze și în plus nu se face nicio recomandare femeilor uh, gravide, de măcar să, măcar să încerce să respecte această doză. Deci nu cred că trebuie să mai treacă 2, 3, 4 ani înainte să acționăm, să facem ceva în legătură cu aspartamul și încă o dată, nu vă cer să interziceți aspartamul, nu despre asta e vorba, dar să avem o informare, cel puțin în ce privește femeile uh, însărcinate, că acestea trebuie să consume cu moderație produse care conțin aspartamul. Cred că asta se poate aplica, asta înseamnă că am aplicat într-un mod foarte rezonabil principiul uh, precauției. Reprezentantul Comisiei. Mulțumesc. v-ați referit la audierea pe care am avut-o ieri și ați spus acest lucru și când ați încheiat acea audiere. Ieri la audiere am spus de asemenea că avizul opini... EFSA va veni la sfârșitul lui martie și uh, noi, Comisia, nu vom lăsa uh, doar EFSA să examineze studiile în următoarele 8 luni. Am spus de asemenea că împreună cu experții statelor membre vom examina problema pentru că ei sunt uh, persoane, contributori importanți pentru noi și vom examina din nou această declarație, acest anunț al EFSA. Și vom, uh, va trebui să decidem dacă mai trebuie luate între timp și alte măsuri, cum este măsura pe care ați menționat-o noastră. Sunt puțin sceptic, dar totuși, uh, pentru că am spus și ieri în răspunsul meu că studiul uh, făcut, în special studiul făcut de cercetătorul danez care se referea la uh, nașterea înainte de termen și care încerca să facă o legătură între consumul de aspartam și nașterea înainte de termen, se baza pe niște ipoteze și aceste ipoteze nu au putut fi confirmate în uh, timpul studiului și mai era nevoie de cercetare suplimentară. Deci în continuare vorbim de o ipoteză și conform principiului precauției, e foarte dificil să îți întemezi o măsură de precauție pe o ipoteză neverificată. Dar cum am spus ieri, o să evaluăm această, o să ne uităm la această evaluare. Uh, evident, etichetarea este una dintre probleme, uh, avertizarea, informarea pe care putem, informația pe care putem să o dăm, e importantă, dar în acest moment nu putem face niciun fel de angajament. Corin Lepaj? Am înțeles perfect, dar iertați-mă, nu împărtășesc uh, viziunea dumneavoastră asupra principiului precauției. Pentru mine, principiul precauției se aplică tocmai atunci când există ipoteze și că nu știi și nu ești sigur. Dacă știi sigur, atunci ești în principiu, ești conform principiului prevenirii. Deci precauția e uh, exact pentru cazurile de incertitudine. Deci aveți dreptate, sunt ipoteze, nici eu nu sunt sigură că acest studiu are dreptate, dar s-ar putea să aibă. Și dacă are dreptate, ar trebui cel mai devreme cu putință să informăm persoanele uh, care pot fi vizate și afectate. Asta e singura cerere pe care o fac. Aș putea să adaug și o întrebare aici. Un mod de implementare a principiului de precauție este să este ca oamenii care doresc ceva, doresc să introducă un produs pe piață, trebuie să dovedească faptul că acel produs nu are efecte periculoase, mai degrabă decât să trebuiască noi să dovedim că are efecte periculoase. Deci, bine, sunt probabil motive tehnice pentru care acest lucru nu se aplică aici, dar poate că se poate ajunge la, acest, la această situație, la această soluție. Sorry, but I, I really didn't get your final part of the question. I was... Mă iertați, uh, uh, ultima parte n-am înțeles-o. Deci uh, uh, e clar că cel care uh, scoate un produs pe piață trebuie să dovedească că nu e... Da, dați-mi voi să refrazez. De exemplu, când am creat regulamentul RICI, diversele teste pe care trebuie să le suporte pentru autorizarea unei uh, Uh, substanțe. Deci, practic, am inversat povara dovezii. Aici avem uh, o situație cu o substanță care uh, și se pare că e responsabilitatea comisiei să găsească dovezi, că această substanță poate avea efecte periculoase. De ce nu e invers? De ce nu depinde de producător să dovedească că această substanță nu e periculoasă ca să poată primi autorizarea să o pună spre vânzare? Yes, this burden of proof is with one who wants to put his product on the market. I agree. But... Da, asta face parte din procesul de introducere a unui uh, produs pe piață, însă, mă repet aici, substanța aceasta a fost reevaluată de câteva ori la nivel comunitar și la nivel național și de fiecare dată evaluatorii au ajuns la concluzia că studiile științifice nu indică o nevoie a revizuirea situației prezente în ce privește evaluarea de siguranță. Excusez-moi, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur la définition? Doamna Lepage, putem să ne punem de acord asupra definiției cuvântului reevaluare? Despre ce e vorba? Pentru că în înțelegerea mea, a reevaluarea, re înseamnă să iei din nou produsul, să mai faci niște studii și să vezi dacă evaluarea dinainte era bună. Deci asta înseamnă o reevaluare. Practic, ce s-a întâmplat de-a lungul anilor? S-au făcut niște studii că, în privința aspartamului și de fiecare dată s-a spus că aceste studii nu repun în cauză uh, reevaluarea. Despre asta e vorba, de fapt. Asta a însemnat reevaluarea. Comisia. Reevaluarea include toate noile elemente care au devenit disponibile uh, într-o perioadă definită. Deci nu este o evaluare a unui aspect uh, specific, ci o reevaluare a întregii uh, situații, în cazul acesta al aspartamului, o evaluare a întregii situații, deci nu legat doar de, în acest caz, de uh, naștere înainte de termen sau de caracterul uh, carcinogen, ci de întreaga situație și întreaga imagine. Și cum spuneam înainte, EFSA a făcut ultima reevaluare în 2009 și se spune foarte clar în declarația lor că această reevaluare a acoperit toate noile elemente, nu doar uh, literatura de specialitate, ci și uh, informațiile de natură anecdotală, ca să spunem așa. Deci toate informațiile care au apărut pe acea perioadă. Un ultim comentariu. Înțeleg ce îmi spuneți și nu nu asta am înțeles din ce a spus EFSA ieri, care a spus că nu e urgență să reevalueze, că nu face parte dintre prioritățile sale. Deci eu am înțeles că n-a avut loc de nicio reevaluare. Nu îmi spuneți că a avut loc o uh, reevaluare, sigur că vă cred, dar nu asta înțelesesem eu de la EFSA. Deci aici este o problemă de interpretare a faptelor. Vă rog uh, Comisia să facă un comentariu uh, final pe această temă aveți cuvântul și după aceea încheiem acest punct. Deci dacă vreți să adăugați ceva, vă rog. Aș vrea să repet ce am spus mai devreme. Vom discuta această declarație cu statele membre, vom vedea ce spun statele membre, experții statelor membre și ce spune doamna Lepaj în legătură cu acțiunile pe care trebuie să le îndeplinim, întreprindem. Dar pentru mine lucru principal este că aș vrea să văd evaluarea care e făcută deocamdată de către EFSA și care este anunțată pentru sfârșitul lui 2011 și când este disponibilă o vom examina din nou și am putea atunci să trebuiască să uh, devansăm puțin uh, următoarea evaluare, care acum nu e iminentă pentru că am dat prioritatea altor substanțe, dar atunci ne vom gândi dacă va fi nevoie să devansăm la o dată mai timpurie această reevaluare. Mulțumesc! Mulțumesc și asta încheie acest punct și de asemenea și discuția noastră pentru astăzi, următoarea întâlnire pe 11 aprilie. Vă mulțumesc foarte mult!